So, liebe Kolleginnen und Kollegen, für alle, die schon Dragi colegi, dragi colegi, cei care sunteți deja aici, haideți să începem reuniunea noastră de astăzi. Bine ați venit cu toții la ultima reuniune din acest an. La punctul 1, la ordinea de zi, avem câteva modificări. În primul rând, punctul 13, utilizarea indirectă a terenurilor va fi discutat astăzi acest punct. Mâine dimineață, președintele Buzek dorea să ni se alăture și din, vrea să spună ceva din punctul său de vedere cu privire la conferința climatică de la Cancun. Și pentru că dânsul are tot felul de întâlniri, s-ar putea să apară cândva în timpul votului. Uh, și atunci îi vom da ocazia să își exprime opiniile. Punctele 5 și 6, întrebările cu privire la medicamente tradiționale din plante, vor fi discutate împreună și punctul 7 al domnului Schilakakis este amânat până la uh, sesiunea a 17-a conform ordinii noastre de zi. Aceasta este ordinea de zi. Dacă nu există obiecții, atunci se consideră adoptată în formă modificată. În ceea ce privește comunicările președintelui, vă pot spune următoarele. Mâine, în sala de deasupra noastră, în Ian 4Q2, la ora 13, începe, uh, se va prezenta proiectul European Environment Outlook. Toate persoanele interesate sunt invitate la ora 13 în sala 4Q2 pentru a asculta această prezentare. Jacqueline McLeod, președintele, comisarul, președintele comisiei vor prezenta acest proiect. Vom discuta și la noi în comisie acest subiect după amiază. Miercuri, la ora 14, miercuri 1 decembrie, în această sală, deci Ian 2Q2, va avea loc un atelier cu privire la Cartea Verde privind pro- protecția pădurilor. Coordonatorii au decis organizarea unui atelier pe acest subiect. pe 1 decembrie este Ziua Mondială Anti-SIDA. ONU a prezentat un nou raport care, conform căruia situația stă destul de prost. 33 de milioane de oameni din lume sunt infectați cu virusul HIV și majoritatea lor trăiesc în Africa subsahariană. 22,5 milioane de oameni dintre oamenii de acolo au SIDA. Sunt așadar, e vorba de întrei, uh, întregi regiuni care sunt afectate în mod epidemic. Și în uh, Europa subiectul este destul de grav, în statele Baltice, în Ucraina și în Rusia există de asemenea probleme dramatice în ceea ce privește această boală. De asemenea, vreau să mă refer la uh, criza deșeurilor din Italia, din Campania. Comisia a trimis o echipă de inspecție la fața locului pentru a vedea ce nu merge bine acolo. Și coordonatoarea acestei echipe, doamna directoare Pia Bucella, va fi alături de noi la ședința de implementare pe 1 decembrie și ne va explica care este situația. Și, în final, azi începe conferința pe probleme climatice a ONU de la Cancun. Săptămâna trecută am fost cu toții la Strasburg când am adoptat rezoluția Parlamentului European în acest sens. 292 de voturi uh, pentru și 274 împotrivă. Eu am crezut că o să, să fim mai uniți, dar din păcate nu a fost așa și am văzut apoi uh, multe comunicate de presă și am fost destul de surprins de ce am văzut scris. Nu trebuie să fii de acord cu tot ce uh, se scrie acolo. Domnul Roel, președinte al Comisiei ITRE, a dat o, un comunicat în funcția sa de președinte al ITRE, în care se spune rezoluția noastră uh, este uh, egală cu o sinucidere politică. Și în uh, al doilea citat, ce n-a reușit să facă cel de-al doilea război mondial se întâmplă acum. Germania se uh, transformă într-un stat agrar. Asta vrea Parlamentul European sau un alt citat. Uh, și din punct de vedere al climei, ce s-a decis, ce s-a decis uh, aici e un nonsens. Deci, eu cred că astfel de declarații merg puțin prea departe. Nu cred că e cazul să evaluăm uh, pozițiile fiecăruia. Cred că e un exces să te exprimi așa și nici nu sunt chiar sigur că președintele Comisiei ITRE are astfel de poziții. Acestea au fost comunicările mele. Colega Dagmar Rodberend a luat cuvântul. Dorește cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Tocmai asta era și întrebarea mea. Președintele unei comisii, uh, să fii președintele unei comisii, este una dintre cele mai mari uh, demnități în Parlamentul European. Iar cei care au acest, acest noroc poartă și o anumită responsabilitate și vorbesc în numele comisiei și de aceea vreau să vă rog în calitatea de președinte al comisiei noastre să vă interesați dacă nu cumva dacă domnul uh, Royal a reprezentat poziția comisiei, dacă nu, trebuie să spună clar că declarațiile pe care le-a făcut reprezentau opiniile dânsului personale, pentru că este lipsit de gust uh, ceea ce a declarat. Domnul Chris Davis. Domnul Chris Davis. Domnule președinte, e clar că aceste comentarii nu respectă uzanțele Parlamentului. Președintele Comisiei ITRE poate să facă ce dorește în calitate de persoană fizică. Vreau să știu dacă utiliza resursele Parlamentului pentru a disemina această comunicare de presă, pentru că în grupul uh, nostru ni se spune nu poți să uh, nu o să reușești să-l faci pe vreun ofițer de presă să spună așa ceva pentru că nu respectă regulile Parlamentului. Deci văd că sunt niște diferențe aici. Mulțumesc. Catlin van Bremt? Very briefly, because I am... Foarte pe scurt. Sunt membru cu drepturi de pline în Comisia ITRE și îl cunosc pe președinte. Și vom avea o reuniune ITRE în această săptămână și e foarte bine că ați făcut acest anunț. Am să ridic în personal împreună cu alți mulți membri din grupul meu și din alte grupuri la reuniunea noastră a Comisiei ITRE din această săptămână. Mulțumesc! Bun, mulțumesc! Mă bucur că procedăm așa. E neobișnuit ca să, să citezi un coleg, dar în cazul acesta am crezut că s-a mers un pic prea departe și nu ar trebui să lăsăm să pur și simplu să treacă astfel de declarații fără să facem vreun comentariu, pentru că um, până la urmă uh, mâine se va spune în presă că am uh, făcut, uh, ne-am luat un angajament de a trece la 20 la 30% reduceri de emisii de dioxid de carbon. Deci, declarații care merg prea departe, care nu sunt adevărate, trebuie criticate. Trecem atunci la punctul 4 al ordinii noastre de zi. Întrebare cu solicitare de răspuns oral al lui Janusz Ader, Anja Weisgerber și Jim Higgins cu privire... E bine, da, cred că am sărit peste punctul 3, spune președintele, aprobarea procesului verbal al reuniunii din 6 septembrie îl aveți cu toții. Dacă nu se solicită modificări, atunci acesta se consideră aprobat. Deci, totuși, trecem acum la punctul 4, întrebarea cu privire la carența de vitamina D. Avem un schimb de opinie cu reprezentanța comisiei. În primul rând dau cuvântul lui Ianoș Ader. Te rog. Köszönöm a szót, elnök úr. Mulțumesc, domnule președinte. Acum circa un an am organizat o conferință de succes în Parlamentul European. Aici există și o, un scurt rezumat și dacă cineva este interesat, există. Și la respectiva conferință s-au tratat diferite teme și teme pe care eu, la care nu mă gândisem eu anterior, nefiind medic. Și aș dori să-mi cer scuze unor persoane de aici Aș fi dorit să avem mai mult timp pentru prezentarea de astăzi. Din păcate nu a fost posibil. Apoi mai există și materiale mai detaliate în acest format. Există și copii, sigur doar în alb și negru, nu copii color, dar este o lectură interesantă pe care vă recomand. Acum nu am să mă refer în detaliu la această tematică, ci o voi creiona doar pe scurt. Știm cu toții și cei dintre noi care nu sunt medici, știm așadar cu toții că Omul are nevoie de vitamina D, în special în perioada de creștere, pentru că este o vitamină importantă pentru oase și pentru mușchi. Și bineînțeles că este nevoie și de o alimentație corespunzătoare pentru a asigura prezența vitaminei D în organism. Însă eu uh, nu știam, de exemplu, că există o și probleme pe care le poate genera această carență de vitamine D, în afara celor menționate care vizează oasele și uh, mușchii. Pentru că o, o D are un rol preventiv și în ceea ce privește bolile cardiovasculare, diabetul, scleroza multiplă și uh, anumite forme de cancer. Știm din sondaje, din statistici, că cel puțin 50% din populația europeană are o carență de, de vitamina D. Acest lucru este prea puțin cunoscut și pentru noi a fost o informație nouă. Noi credeam că anumite boli au fost eradicate în Europa, ca de pildă cele care apăreau în trecut și de la care și unde plecam de la premisa că ele nu mai există în zilele noastre, însă acestea totuși mai apar. Se pot face preventiv campanii de informare, ceea ce nu costă prea mult și asigurând o, un necesar suficient de vitamină D, se pot face economii în ceea ce privește sănătatea publică. Ați uh, <clears throat> primit și un tabel în acest sens, uh, un, o statistică din 2009 pentru cele 27 de state membre, rezultatul fiind următorul. Dacă am uh, pune la dispoziție un plus de 10 miliarde de euro pentru a combate uh, carența de vitamină D în populația europeană, am putea economisi circa 187 de miliarde de euro în ceea ce privește costurile tratamentelor medicale. Chiar dacă acest lucru pare exagerat, dar și, în condițiile în care doar uh, economia ar fi doar de jumătate sau de un sfert, totuși ar fi o mare realizare. Uh, și noi, politicienii din această comisie, ar trebui să milităm pentru acest lucru. Cum vă spuneam, nu trebuie făcute campanii masive și se pot atinge rezultate bune cu fonduri destul de puține. Și de aceea eu sunt uh, convins că trebuie să facem ceva în acest sens pentru a crește starea de sănătate a populației în Uniunea Europeană. Nu mai am prea mult timp la dispoziție, dar poate, dacă doriți, puteți să citiți și cele ultimele trei uh, întrebări din acest document. Deci datele principale, peste 50% din populație suferă de o carență de vitamină D. Uh, cu puține fonduri se pot atinge obiective importante și, în al treilea rând, Comisia ar trebui să facă ceva în acest sens și ar trebui să nu fie reprezentată doar aici, în uh, reuniunea Comisiei noastre de specialitate, ci ar trebui să fie prezentă și în plen pentru a ne da un răspuns. Desigur, această întrebare orală va fi mai întâi discutată aici, în această comisie. Mulțumesc, spune președintele. Comisia este reprezentată prin directorul Direcției Generale Sanco, domnul Ris, și care ne va spune de ce 50% din populația europeană suferă de o carență de vitamina D și ce se preconizează din partea Comisiei pentru a combate acest lucru. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia este conștientă de importanța alimentației pentru sănătatea umană și de importanța prevenirii și suntem uh, de asemenea de acord că vitamina D este un nutrient uh, absolut necesar. Aș dori să spun în numele Comisiei că suntem conștienți de faptul că există date statistice pe care ne putem uh, baza și uh, cu toate acestea încă uh, studii foarte precise nu există în ceea ce privește efectele asupra mușchilor, așa cum se poate citi în multe studii. <clears throat> valoarea minimă de uh, vitamine și minerale prevăzute în Directiva 2002 46 și regulamentul 925 din 26 uh, din 2006 prevede luarea unor măsuri în acest sens prin intermediul EFSA și altor organisme autorizate și se va ține cont de studiile existente, o muncă importantă și dificilă. Stabilirea valorilor maxime uh, se face în momentul de față, ceea ce este însă o problemă destul de dificilă. Se, se vor face toate eforturile pentru a ne asigura că, aliment, că populația de dispune sau are acces la o alimentație sănătoasă cu respectarea acestor valori. Și uh, dacă va fi necesar, vom uh, pune la dispoziție și expertiză de specialitate și se va da în lucru un uh, studiu în acest sens până în 2012. Odată ce Comisia va dispune de uh, uh, opinia EFSA în acest sens va elabora o comunicare, ținând cont de celelalte studii existente Trebuie totuși spus că e foarte uh, dificil să trecem și la faza de uh, Uh, teste clinice datorită fondurilor insuficiente de care dispunem în perioada următoare. Mulțumesc. Avem acum intervenții, începând cu doamna Dagmar rod berend Mulțumesc, domnule președinte. Prima mea reacție după citirea acestei întrebări orale a fost uh, surprindere dacă aș fi oarecum malițioasă, aș spune că m-am gândit dacă nu este o formă de publicitate pentru produsele care sunt suplimente alimentare. Și, încă o dată, repet, am fost foarte surprinsă. Însă trecând pe ce, peste acestea și trecând și peste uh, discuția care vizează rolul Comisiei Europene după tratatul de la Lisabona. Eu mi-aș dori ca Comisia Europeană să aibă o competență sporită în ceea ce privește sănătatea publică, însă sunt printre puținii care doresc acest lucru și situația fiind alta, trebuie să vedem ce putem face și acum aș spune și câteva lucruri pe fond. Acum câțiva ani am adoptat o legislație și domnul Lize și Chris Davis probabil uh, își mai aduc aminte, o legislație cu privire la suplimentele alimentare. Și uh, în ceea ce privește valorile maxime zilnice și au fost foarte puține rapoarte care au fost atât de controversate, care au dat naștere la atâta ură uh, și au dus de-a dreptul la mm, amenințări la adresa doamnei Müller, care uh, fusese raportoare. Întrebarea era uh, cum anume trebuie proporționat un astfel de supliment alimentar și nu pot decât să vin cu un avertisment și să spun că nu putem să ne limităm doar la aspecte separate din acea legislație. Colegul ne-a tras acum atenție asupra vitaminei D. Și ce vitamine sunt uh, utile în combaterea cancerului, uh, aceste aspecte sunt foarte controversate în lumea medicală și în lumea științifică. Am întrebat un medic ce să fac, să iau mai multă vitamină D, mai multă vitamină E, iar răspunsurile oncologilor au fost foarte diferite. De aceea, aici ar trebui să fim foarte prudenți. Dacă suntem de părere că osteoporoza, o îmbolnăvire a oaselor, este o problemă majoră în Uniunea Europeană, aș spune, da, trebuie să facem în să facem ceva în acest sens, însă aș pune în centrul discuției boala și nu să vin cu o soluție. Și dacă facem acest lucru și <clears throat> aș prefera să nu spunem uh, că deficiența de calciu se poate combate prin vitamina D, etc., ci să spunem că 10 minute de expunere la soare și iarna și chiar printr-un plafon noros sunt suficiente pentru combaterea carenței de vitamină D. Nu am nimic împotrivă să vorbim despre anumite boli, însă am ceva împotrivă atunci când uh, dintr-o legislație existentă se aleg doar anumite aspecte. De ce să nu discutăm de vitamina C sau de altele? Și dacă considerăm că legislația existentă cu privire la suplimentele alimentare ar trebui revizuită, atunci, sigur, putem face acest lucru, însă comisia ar trebui să vină cu o propunere și pe lângă vitamina D ar apărea și vitamina uh, E și F și vitamina C. Dacă însă nu este cazul, atunci uh, cred că ar trebui să uh, fim mai prudenți și vă rog să nu se aducă pe ordinea de zi a plenarei acest aspect. Mulțumesc, spune președintele. Mi-aduc aminte de dezbaterea cu privire la vitamina C de acum trei ani, pentru că diferiții partizani ai acestui uh, dialog au bombardat sistemele informatice ale Parlamentului care s-au blocat uh, în special în ceea ce privește uh, valoarea maximă care uh, poate fi ingerată în ceea ce privește vitamina C. Revenind la lucrările noastre, dau acum cuvântul domnului Chris Davis. Yes, I'm just talking to, to my colleague Mrs. Manner, who is uh, joined. Doar vorbeam cu colega mea, cu doamna Manner, care este membru supleant de astăzi și sperăm că va juca un rol activ în grupul nostru, în ALDE. O între... Am întrebat-o cum e situația în Finlanda în timpul iernii, ceea ce privește carența de vitamina D și recomandările pe care le dau doctorii în Finlanda diferă de cele din Marea Britanie și diferă de la o țară la alta în termen de suplimente de vitamină D și așa mai departe. În primul rând avem nevoie niște orientări. E clar că situația diferă de la o țară la alta, fiindcă uh, sunt diferite condițiile atmosferice, meteorologice. Dar ce înseamnă până la urmă? Avem nevoie cu toții de vitamine, scumpe produse de companii farmaceutice sau, sau avem nevoie de o perioadă de activitate obligatorie pentru deputați, de pildă, să mai alerge puțin prin parc, să iasă la aer, să iasă la soare. Vreau să știu care sunt standardele, la ce ne putem aștepta în termen de orientări privind orientări comune. Vă mulțumesc. Gut, uh, man uh, hört ja immer, dass... Bine, Întotdeauna auzim că o alimentație echilibrată, un stil de viață echilibrat, uh, trebuie să-ți aducă în organism suficiente vitamine de toate uh, felurile, dar mulți dintre noi nu avem o alimentație echilibrată și un stil de viață echilibrat. Așadar, sigur că o campanie de informare nu strică niciodată, cred eu. Nu știu cât de mult ajută și dacă ajunge tocmai la persoanele care au nevoie de aceste informații, asta e o altă discuție. Dar prevenirea bolilor este un leitmotiv. Uh, dar există și alte opinii, pentru că s-au mai anunțat mai mulți colegi la cuvânt. Doamna Mana a cerut să ia cuvântul. Doamna Mana din Finlanda, unde situația este foarte diferită față de cea din Marea Britanie. Vă ascultăm! Mulțumesc, uh, sunt uh, nouă în această comisie și nu cunosc dezbaterile anterioare privind acest subiect, dar uh, eu una sunt de părere că e oarecum ciudat faptul că ne concentrăm doar asupra unei singure vitamine. Sunt uh, de acord cu doamna Rod Barron în ceea ce privește o abordare mai amplă. Am vor, s-a vorbit despre practicile diferite de la o țară la alta. În primul an de viață al unui copil este important uh, aportul de vitamina D, cantitatea de vitamina D pe care o primește organismul, iar situația variază de la o țară la alta. De pildă, în Finlanda, dozele maxime recomandate sunt mult mai mici decât în Marea Britanie. Trebuie să ajungem la un echilibru pentru a avea recomandări la nivel european, fiindcă dacă doza este prea mare de vitamina D, atunci poate să fie dăunătoare, mai ales copiilor. Trebuie să ne dăm seama de faptul că de-a lungul timpului dozele recomandate de vitamina D s-au schimbat semnificativ. Această discuție este binevenită și ar trebui să ajungem la un echilibru la nivel european. Vă mulțumesc! Ja, vielen Dank für diese äh, Äußerung. Mulțumesc foarte mult. Uh, domnule Ris, dacă doriți să răspundeți la ceea ce s-a spus, aveți ocazia. Uh, Sunt într totul de acord cu ideea că trebuie să așteptăm studiile EFSA întocmește un astfel de studiu, dar uh, după cum vă închipuiți, comisiile științifice se confruntă cu aceleași întrebări expunerea la soare sau la lumină artificială, dieta, dieta normală sau supliment alimentare și mai sunt și alți factori care trebuie luați în comun în momentul în care analizăm acest fenomen. Și până la urmă, trebuie să luăm în considerare grupuri speciale, cum ar fi persoanele vârstnice sau copii în rândul populației și Aici există soluții diferite în ceea ce privește recomandările date consumatorului despre modul în care trebuie să consume vitamina D. Deci, noi ne vom continua activitatea la comisie și vom conlucra cu agențiile noastre și cu cercetătorii care își vor exprima interesul în acest domeniu. Vă mulțumesc! Janusz A következőket szeretném mondani az előbbi felvetésekre. Mulțumesc foarte mult. Am ascultat cu atenție remarcele și observațiile făcute. S-a vorbit și despre carența de alte vitamine care pot uh, pune probleme, deci uh, ar fi interesant să extindem interesul nostru de la vitamina D către alte vitamine. Vă pot spune că, într-adevăr, eu nu mă opun uh, faptului că trebuie extinsă sfera noastră de interes, dar ar trebui să existe o soluție pentru o problemă concretă. Avem uh, acest document pe care uh, l-ați primit și care se bazează pe cercetare științifică, fiindcă a existat cercetare științifică în acest domeniu, nu am obținut, nu mi-a picat din cer, nu mi-a picat din cer aceste informații. Uh, au o bază științifică. Faptul că există și alte probleme, alte carențe de vitamine, nu înseamnă, nu înseamnă că nu trebuie să ne ocupăm de o problemă anume, care este carența de vitamina D. Și nu numai Uniunea Europeană se ocupă de această chestiune. Din câte știu eu, la începutul lunii decembrie se va publica un studiu în Statele Unite ale Americii. În SUA această chestiune a devenit o prioritate în ultimul timp și acum uh, s-a desfășurat o, o um, cercetare științifică foarte profundată ale cărei rezultate le vom cunoaște. Sperăm ca noi să ne inspirăm din acest raport. S-a vorbit despre o reglementare, o, despre regulamente de acum 20 de ani. Acum 20 de ani Iată, avem această, de atunci datează acest regulament, nu într-o directivă privind sănătatea, ci într-o altă directivă, iar acolo s-a stabilit care este cantitatea de vitamina D necesară corpului omenesc. Toți cercetătorii sunt de acord cu uh, faptul că avem nevoie de 3 sau 4 ori mai multă vitamina D decât consumăm, dar unii merg până la 10 ori. Este adevărat că o porțiune, o un procent foarte mare al populației suferă de o carență de vitamina D, iar, iar aceasta reprezintă uh, și un factor de risc, dat fiind că poate provoca mai multe boli. Sau am uh, dar eu acum nu vreau să vorbesc despre boli, ci despre prevenire și vreau să vă conving, stimați membrii acestei comisii, că prevenirea este foarte folositoare și importantă. Iar Uniunea Europeană ar trebui să aibă o politică comună în ceea ce printr-o, prin campanii de informare, prin schimbarea regulilor care au devenit învechite, fiindcă iată data asta de 20 de ani, iar știința a progresat foarte mult de atunci și astfel am putea uh, rezolva o problemă care îi costă pe cetățenii europeni miliarde de euro. Iată de ce uh, am, v-am rugat uh, să cântărim aici argumentele pro și contra. Este vorba despre rezultatul, uh, rezultatele medicale și financiare care trebuie cântărite, trebuie analizate și sper că Comisia va Mulțumesc pentru aceste întrebări. Mulțumesc pentru aceste întrebări și sperăm că, într-adevăr, Comisia se va ocupa de acest subiect și vom primi și rezultatele acestor uh, activități, care sperăm să fie benefice pentru sănătatea, uh, sănătatea oamenilor. Trecem atunci la punctele 5 și 6 de pe ordinea de zi, pe care le tratăm împreună, pentru că e vorba despre medicamentele tradiționale pe bază de plante. Am primit tot felul de e mail și scrisori prin care uh, există îngrijorări, ale, îngrijorări în privința interzicerii, punerii pe piața acestor uh, medicamente. Domnul RIS este cel care ne va oferi informații cu privire la acest subiect. Vă rog, aveți cuvântul. Bun, o să încerc să mă refer la aceste două întrebări împreună, să dau un răspuns. Directiva care amendează directiva 2001-83 privind medicamentele tradiționale de plante, a introdus o procedură de înregistrare simplificată și de comercializare a acestor produse. Ea trebuie să fie transpusă în toate statele membre până se vor elimina toate obstacolele în caz în, în ceea ce privește punerea pe piață a acestor produ- produse. Unele state membre au uh, transpus în legislația națională directiva în 2008, iar la ora actuală toate statele membre mm, întreprind același proces de transpunere, transpoziție. Conform informațiilor de care, pe care le-am solicitat pentru această procedură, Comisia a indicat în comunicarea sa în 2008 584 că înregistrarea era greu de pus în practică, fiindcă nu existau informații la dispoziția companiilor și nu s-au depus foarte multe solicitări pentru înregistrare. În decembrie 2009, Comisia a publicat orientări care propune reducerea testelor pentru ca producătorii și fabricanții să-și poată um, adapta procedurile de testare proprii. Inițiativa Comisiei pentru obținerea de date privind genotoxicitatea va permite instaurarea unui proces mai lin și o cooperare cu mediul uh, industriilor și precum și cu autoritățile de autorizare. În ceea ce privește procedura simplificată pentru produse, în, uh, de curând Comisia a înaintat Parlamentului și Consiliului în septembrie 2008 un raport uh, și așteptăm uh, raportul și așteptăm uh, reacții din partea Parlamentului European. Comisia nu a luat nicio hotărâre în ceea ce privește procedurile simplificate și a, uh, modificarea directivei nu va avea loc prea curând. În ceea ce privește produsele tradiționale, cum ar fi medicina tradițională chineză sau ayurvedică, se consideră că punerea în aplicare a directivei 2004 24 înlesnește intrarea pe piață a acestor produse, dar trebuie să se dovedească că acestea sunt folosite de cel puțin 30 de ani și că există pe piața europeană de 15 ani, cel puțin. Deci că sunt produse omologate la nivel european. În ceea ce privește întrebarea câte produse se află acum în cadrul procedurii în desfășurare. Trebuie să vă spunem că nu știm din cauza faptului că procesul este descentralizat și aici lucrăm alături de comisie. Am în... Și în următoarele luni trebuie să avem o imagine mai clară a situației. Acest lucru l-am uh, discutat și săptămâna trecută despre modul cum putem ne organiza mai bine pentru a înțelege mai bine cum se, pune în, se pun în aplicare regulamentele. În ceea ce privește produsele, să vă dau niște cifre, studiile din 2007 în ceea ce privește numărul de solicitări, am publicat și o comunicare în 2008 în acest sens. E vorba de 110 solicitări din 17 state membre și asociațiile industriale spun că 200 de, de produse din plante sunt înregistrate și uh, distribu- uh, și nu sunt, distribuția nu este uh, echilibrate la nivelul statelor membre. Unele state membre folosesc mai mult uh, produsele medicinale din plante, fiindcă aceasta este, de pildă, tradiția locului. Dacă mai aveți întrebări, sunt gata să vă răspund. Uh, Mulțumesc. Îi dau acum cuvântul lui Bas Aikut. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, reprezentantului Comisiei pentru aceste răspunsuri. Cred că însă rămân unele chestiuni uh, neclarificate în pofida răspunsurilor, pentru că înțeleg că Comisia într-adevăr este de acord că această solicitare sistematică, chiar și în procedura de simplificată de înregistrare, creează obstacole în continuare, dar în același timp problema este că din aprilie 2011 toate medicamentele vor trebui, toate medicamentele tradiționale din plate vor trebui să îndeplinească aceste cerințe. Deci din aprilie vor fi probleme. Ați spus că Comisia recunoaște, a recunoscut deja situația aceasta în 2008, dar nu au existat răspunsuri de la Parlament, din partea Comisiei, ceea ce poate e adevărat. Dar acum primim foarte multe solicitări din, din partea cetățenilor care sunt îngrijorați. Nu știu ce se va întâmpla cu aceste produse. Și cred că ar trebui foarte rapid să vedem ce se va întâmpla dacă din aprilie 2011 această directivă va fi pusă în aplicare pe deplin. Care vor fi atunci consecințele, de exemplu, pentru produse ca cele uh, tradiționale chinezești, care au o abordare holistică, uh, care nu pot să îndeplinească aceste cerințe. Nu vor fi, uh, vor fi, va fi interzisă punerea lor pe piață și dacă așa stau lucrurile și dacă Comisia recunoaște că există aceste probleme, atunci de ce Comisia nu uh, se gândește măcar să extindă perioada de punere în aplicare dincolo de aprilie 2011 pentru a se asigura că nu uh, împiedicăm accesul pe piață la anumitor medicamente care nu pun, de fapt, nicio problemă. Și o altă chestiune, de asemenea, recunoașteți că ar putea să fie o problemă ca produsele tradiționale utilizate pe perioade lungi de timp în afara Uniunii Europene, care au fost utilizate în um, mult timp în afara Uniunii Europene, pentru că ați spus 15 ani în comunitate, dar dacă ele sunt utilizate în afara comunității, de ce să nu poată fi utiliz- considerate, luată în considerare această perioadă? Uh, deci întrebarea clară este de ce să nu mergem să continuăm cu o solicitare de la caz la caz, sperând că o punere în aplicare uh, mai bună este posibil, posibilă, ceea ce sper că va fi cazul pentru că din aprilie trebuie pusă în uh, aplicare și apoi de ce să ne uităm doar la produsele bazate în, exclusiv pe substanțe, uh, pe ierburi, pe plante lăsându-le la o parte pe cele care au și componente minerale. Și dacă luăm în considerare toate aceste elemente, există posibilitatea de a amâna acest termen de aprilie 2011. Acestea sunt întrebările mele clare, sper să și primesc răspunsuri clare. Domnule Ris, Da, am să încerc să dau răspunsuri clare. În momentul de față nu vrem să amânăm data de punere în aplicare, aprilie 2011, acestei directive. Această directivă este în vigoare de 3, 6, 7 ani în anumite state membre. Toți producătorii cred că erau conștienți de existența acestui, acestor reguli. Și cred că e o neînțelegere referitoare la modul în care se desfășoară procesul de înregistrare, pentru că noi am făcut tot ce am putut pentru a ajuta pe producători să uh, depună cererile, să își înregistreze produsele, totul să se desfășoare bine. Am uh, eliberat, am publicat uh, documente suplimentare, uh, broșuri informative, uh, orientări pentru a putea să, uh, se, să respecte directiva. Și de asemenea, Există această regulă de 15 ani pe piață a medicamentelor în uh, Uniunea Europeană, utilizarea lor. Acest lucru se aplică și medicamentelor uh, provenind din medicina ayurvedică sau medicina tradițională chineză și, uh, de asemenea, în anumite cazuri se luăm în considerare și produsele care conțin și minerale, dacă mineralele nu sunt o substanță activă principală în produsul respectiv, atunci ele intră sub incidența acestei directive. De asemenea, am spus că în următoarele săptămâni dorim să analizăm, uh, să vedem dacă există probleme suplimentare cu privire la numărul de cereri și modul în care putem să-i ajutăm pe solicitanți să își înregistreze produsele și același lucru se întâmplă și la nivel național. pe rând. Mulțumesc. Am să încerc să ne uităm puțin înapoi în istorie. Pentru că domnul Ri spune că în momentul de față nu intenționează să prelungească termenul pentru înregistrarea simplificată. Cred că este ok acest lucru, pentru că acest termen este trecut în, în lege și aș fi foarte surprinsă uh, ca domnul Ri să dorească acum să modifice de unul singur uh, acest act normativ. Cred că nu ne-ar plăcea acest lucru, pentru că e vorba de un act normativ pe care l-am uh, decis uh, în 2004. Uh, domnul Ris, domnul colegul meu a fost uh, raportor, eu am fost raportoare din umbră și, de fapt, noi am inițiat această piesă de legislație. Noi am propus comisiei să vină cu o propunere și comisia n-a făcut acest lucru cu plăcere și a durat destul de mult timp. Și după ce am primit, uh, după ce am adoptat acest uh, act legislativ, a durat din nou o anumită perioadă până când am putut să impunem autorității de la Londra utilizarea de monografii cu privire la um, medicamentele tradiționale din plante. Totul, tot acest proces a durat foarte mult. Și eu pot să vă spun că am o experiență bogată în uh, domeniul legislativ și acest, acest uh, act a fost unul foarte dificil, pentru că uh, se ciocneau aici două tipuri de interese. În primul rând, cei care reprezentau um, pacienții și anume dreptul lor de a alege, cunoscând toate tipurile de uh, medicină, respectiv de medicamente, fie ele uh, pe bază de plante sau medicamente alopate. Și am spus întotdeauna că medicamentele din plante trebuie să fie un element esențial care să completeze tratamentul uh, uh, tradițional. Și au fost foarte mulți medici care au fost foarte supărați la momentul respectiv. Și vă spun acum, cu precauție, faptul că am reușit să avem acest act legislativ, e bine, acest lucru s-a datorat faptului că eu și colegul meu ne-am utilizat uh, autoritatea, greutatea de care ne bucuram pentru a impune acest uh, act normativ. Pentru că oricum e destul de greu să, legisle- să legiferăm uh, produsele noastre din plante în momentul în care încercăm să mai legiferăm și în ceea ce privește cele aiurvedice sau tradiționale chinezești, deja e, ne întinde mult prea mult. Pentru că aceste domenii nu ne sunt suficient de cunoscute. Și asta e o, practic o altă clasă de produse și trebuie să faci distinție între diferitele clase de produse. Și întrebarea domnului Poc și întrebarea colegului Aicot se referă la legislație, ambele întrebări. Într-adevăr, am prevăzut o procedură de înregistrare simplificată pentru medicamentele din plante. De ce? Pentru că aceste medicamente sunt diferite față de cele chimice. Și anume, ele nu uh, nu e, nu e în măsură să le dovedești foarte clar eficacitatea. Ceea ce noi cerem în cazul oricărui reg- uh, medicament. Nu cerem numai eficacitatea, dovada eficacității la medicamentele chimice, ci de asemenea cerem să se dovedească că ele sunt mai eficiente decât altele prezente pe piață. Deci uh, acestea sunt uh, medicamentele tradiționale din plante sunt oarecum privilegiate, pentru că le-am scutit de aceste, aceste dovadă. Și de aceea ne-am gândit că uh, o procedură de înregistrare simplificată ar fi potrivită, dar trebuie să avem și un aspect al siguranței, și anume uh, un medicament este considerat sigur dacă el a fost utilizat 15 ani în Uniunea Europeană sau 30 de ani în afara Uniunii Europene fără să fi pus probleme. Aici, la articolul 16c.4 se spune dacă acest, proces, dacă acest produs a fost utilizat mai puțin de 15 ani în Uniunea Europeană dar respectă toate celelalte cerințe pentru înregistrarea simplificată, atunci statul național unde s-a depus cererea poate să decide cu privire la această uh, cerere și la acordarea autorizării pentru produsul respectiv. Acum, acum se primesc toate aceste scrisori care spun acum dispar toate produsele de pe piață. În primul rând a fost Uh, foarte surprins și am încercat să cercetăm puțin situația. Și, într-adevăr, se poate ca anumite anumiți producători să fi preferat să nu supună procedurii de înregistrare și de autorizare produsele lor. Pentru că nu poți să obligi pe nimeni, nu poți să mergi la un producător și să spui trebuie neapărat să treci produsele tale prin această uh, procedură. Dacă nu vrei să faci asta, dacă sunt produse care uh, pot fi autorizate în statul membru respectiv, ei bine, producătorul poate să decide dacă dorește înregistrarea la nivel european. Se reglementează clar faptul că medicamentele tradiționale din plante din 2004 are, au șapte ani de zile pentru a uh, fi supuse unei proceduri de înregistrare simplificată șapte ani, perioada care expiră anul viitor. Și eu nu pot să înțeleg, adică eu nu pot să evaluez uh, cine și de ce nu și-a înregistrat produsele. M-ar uh, surprinde să mi se spună că uh, producătorii au ratat acest termen, pentru că ei sunt organizați în asociații care cunosc situația, cunosc și legislația. O altă posibilitate ar fi că uh, să existe probleme de calitate în cazul medicamentelor care dispar de pe piață. Ele nu au primit poate autorizarea. Nu știu care este situația. Deci poate că au fost supuse proceduri de și nu au uh, îndeplinit cerințele. Sau se poate întâmpla să fie vorba de un medicament compus cum a spus domnul Ris, este un medicament din bază, pe bază de plante, dar care conține și substanțe minerale, ceea ce înseamnă că nu intră sub incidența acestei legi, acestei uh, directive. Atunci el va fi tratat, de fapt, va fi tratat exact ca și medicamentele chimice, cele alopate, din păcate, dar asta este situația. Pentru că anumiți producători ca și atunci când am legiferat uh, situația privind uh, suplimentele alimentare. Uh, au suplimente alimentare care conțin diverse componente, diverse substanțe active. Poate că și domnul Ris vrea să ne spună dacă Comisia se gândește să facă o propunere cu privire la homeopatie și antroposofie și să ne spună care este intenția în acest sens. Mulțumesc. Am lăsat-o pe doamna Dagmar Rodberen să vorbească mai mult uh, pentru a face o incursiune în trecutul acestei comisii, într-adevăr, acele produse medicinale uh, care au fost folosite deja de bunicii noștri, nu cred că vor dispărea și în adresele pe care le-am primit în acest sens și temerile oamenilor nu sunt uh, justificate. Însă temerea se datorează probabil și unei informări mai proaste și sigur că anumiți oameni își fac uh, griji că poate nu își vor mai putea procura medicamentele cu care uh, erau uh, obișnuiți. Domnul Davis dorește un, de asemenea un răspuns la întrebarea formulată de domnul președinte. Domnul Criton. Mulțumesc, domnule președinte. Nu vă voi referi la vitamine și suplimente alimentare, ci la partea de plante medicinale. Și mă alătur și eu întrebării formulate de dumneavoastră și de domnul Chris Davis. Pe de altă parte, aș întreba Comisia dacă are intenția să vină cu o propunere specifică în ceea ce privește mm, tratamentele homeopatice. Pentru că acest lucru este foarte important. Pentru că în Grecia, de pildă, țara din care provin, Există o diversitate biologică foarte amplă în ceea ce privește aceste plante medicinale. Însă, pe de altă parte, um, este și o chestiune care ține de economie și mici întreprinzători, pentru că mulți întreprinzători au început acum să se profileze în acest domeniu și se întreabă cum anume urmează să fie aplicată această legislație. Încă o dată, se intenționează o astfel de legislație specifică în ceea ce privește tratamentele homeopatice și plantele medicinale? Și dacă în procesul dezbaterii acestei legislații am putea discuta și de o perioadă de uh, tranziție în ceea ce privește uh, legislația actuală. Domnul Ris are cuvântul. Întrebarea cu ce se va întâmpla cu produsele care nu uh, se supun acestei uh, proceduri de înregistrare este că, sigur, vor rămâne pe piață, însă nu vor mai avea uh, dreptul de a se intitula produse medicinale. În ceea ce privește inițiativa Comisiei cu privire la um, medicamentele tradiționale, tratamentele tradiționale care ar acoperi toate formele de astfel de tratamente, precum medicina Uh, chineză, ayurvedică, etc. În momentul de față nu avem în pregătire o astfel de inițiativă. După cum știți, agenda noastră legislativă este destul de plină și avem în pregătire pentru următoarele luni revizuirea directivei cu privire la testele clinice și alte aspecte de importanță pe care am dorit să le prezentăm Parlamentului. Ja, vielen Dank. Dann haben wir darüber Da, spune președintele. Așadar am avut această discuție și o vom urmări și pe viitor. Îmi cer scuze, spune doamna uh, Dagmar Rodberend uh, a răspuns, a reprezentat o comisie întrebării mele și eu n-am auzit. Președintele revine. Ați răspuns întrebării doamnei Dagmar Rodverd? Da, în ceea ce privește inițiativa de legislativă cu privire la medicamentele tradiționale. Mi-ar fi plăcut să spun da, dat fiind faptul că am petrecut o bună parte din uh, perioada mea de studii în India, <clears throat> însă pentru noi este foarte dificil acum să venim cu astfel de inițiativă în acest moment al planificării activității comisiei noastre. Așadar, uh, spune președintele, răspunsul a fost uh, mai mult nu decât da, intervine doamna Berend, dar răspunsul ar fi e mai degrabă am fi vrut, dar nu știu dacă ne lasă. Dacă mai dorește cineva să intervine, domnul Davis. Dacă acceptăm că răspunsul este nu, atunci vreau să știu ce s-a întâmplat. Că în 2008 Comisia uh, spunea că analizează beneficiile unei legislații separate pentru a aceste tratamente. Acum ne spuneți că nici măcar o evaluare a posibilității uh, unei astfel de inițiative legislative nu se mai are în vedere. De aceea v-aș întreba ce s-a întâmplat de atunci până acum. Nu s-a întâmplat nu s întâmplat prea multe de atunci Dar, sigur, dacă Parlamentul sau Consiliul ar solicita acest lucru, Comisia ar uh, trebui să vină cu un uh, răspuns. Și aici este vorba de inițiativa legislativă, nu neapărat de un uh, raport de valoare. Aș sugera, spune președintele, atunci ca Direcția Generală Stanco să facă o excursie în India pentru a studia chestiunea de la fața locului. Lăsăm pluma. la o parte, haideți să trecem acum la punctul 8, 7 ă, de pe ordinea de zi. Rectifică președintele și anume o întrebare cu solicitare de răspuns oral ă, a doamnei Corin Lepaj în ceea ce privește riscurile pentru sănătate ale organismelor modificate genetic. Stimați colegi, unul dintre punctele importante ale acestei dezbateri o reprezintă evaluarea riscurilor asupra sănătății și asupra mediului înconjurător. Dacă Analizăm cu atenție directiva 2018. Există, ne dăm seama că există efecte pe termen lung, directe și indirecte și o analiză a acestora, efectelor directe și indirecte și cumulative. Consiliul uh, pentru Mediu în 2008 a cerut o consolidare a evaluării riscurilor în ceea ce privește OMG-urilor, OMG-urile și în uh, octombrie 2010 s-a reafirmat acest lucru. S-a vorbit despre datele care trebuie furnizate pentru evaluarea sanitară pentru EFSA, aceste orientări generale pentru sănătate și pentru mediul înconjurător, dar uh, o parte a comunității științifice și mai multe state membre sunt de părere că aceste noi orientări nu reprezintă o consolidare a evaluării, ci din potrivă o slăbire a exigențelor care sunt deja considerate insuficiente față de ce cere directiva. Nu vreau să intru foarte mult în amănunte, dar doresc să vă spun că studiile care trebuiau să fie publicate conform articolului 5, 25 al directivei. Nu s-a întâmplat acest lucru în ceea ce privește efectele biologice semnificative cu privire la consumul uh, de de OMG-uri. S-au făcut studii pe șobolan, dar pe studii alimentare efectuate pe șobolan, dar pentru o perioadă prea scurtă. Vreau să vă amintesc că pentru pesticide trebuie să se evalueze pe o perioadă de 2 ani, dat fiind că multe animale vor consuma OMG-uri. Vreau să întreb comisia dacă va revizui regulile pri- pentru a spori numărul de șobolani pe care se vor efectua studiile și pentru a prelungi perioada de studii până la 24 de luni și pentru a desfășura și teste de toxicologie a reproducerii privind consumul de, în legătură cu consumul de OMG-uri, o solicitare care este prezentă în directiva 2018, dar care încă nu a fost uh, satisfăcută. În ceea ce privește fiabilitatea analizelor de toxicologie, ne punem întrebări și în ceea ce privește metoda de analiză în momentul în care aceasta um, aceasta, con, aceasta um, conține rezultate fals pozitive sau fals negative care sunt mult mai uh, comune. Nu se vorbește nici despre rezultatele aberante. În același timp, acest text este mult mai relaxat și companiile au foarte multă libertate în ceea ce privește definirea obiectivelor, în condițiile în care aceste, această chestiune este una politică și autoritățile publice ar trebui să se ocupe de aceste obiective. Aceste slăbiri și relaxări se opun concluziilor Consiliului în 2008 și nu ne permit să avem rezultate uh, fiabile, fiabilitatea lor este discutabilă și nu se poate ca acest text să fie adoptat înainte de a fi făcut obiectul unei dezbateri ample și transparente. Vreau să vă întreb un lucru. Comisia poate să ne explice dacă consideră că aceste noi orientări respect exigențele Consiliului și dacă se consolidează evaluarea riscului OMG-urilor OMG și nu din potrivă, față de companiile și de organizațiile de pe piață. Iar în ceea ce privește gestionarea riscurilor, Comisia trebuie să se asigure că evaluările de risc uh, sunt desfășurate cum trebuie, fiindcă dacă nu se întâmplă acest lucru, nu poate să existe și o evaluare a riscului de gestionare corect. Trebuie să se asigure Comisia că incertitudinile științifice sunt recunoscute și menționate în regulamentele EFSA, așa cum se stipulează în, în directiva 2018. De ce nu s-a... De ce Comisia nu a monitorizat punerea în aplicare cum trebuie a directivei 2018, de ce nu s-au luat măsuri cu privire la incertitudinile care există și cum gestionează Comisia riscurile și principiul precauției și ce propune Comisia pentru a, ne, a garanta un proces de expertiză fiabil, transparent și lipsit de conflicte de interese care, care apar, din păcate, mult prea des. Vă mulțumesc! Ja, alle diese Fragen beantwortet Herr Putin. Da, la toate aceste întrebări uh, va răspunde domnul Pudile uh, din partea Departamentului de Specialitate. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să vă spun că Comisarul Dali, Comisia Europeană, este întru totul de acord cu părerea doamnei Lupaș privind evaluarea EFSEI. Cu toții suntem de acord la nivelul Comisiei suntem de acord că avem nevoie de o valoare științifică din partea EFSA care să fie puternică, imparțială și transparentă. Fără îndoială, așa stau lucrurile, comisarul Dali a reafirmat acest lucru în diferite rânduri și și-a manifestat uh, voința de a îmbunătăți această situație, fiindcă, într-adevăr, mărturisim și noi că adesea uh, e loc de mai bine. În ceea ce privește întrebările domnei Lepage, începând cu prima dintre ele, evaluarea OMG-urilor este una comparativă. Se compară o plantă modificată genetic cu plantă tradițională nemodificată, nemodificată genetic. Și anume, sunt uh, comparate caracteristicile care fac obiectul modificării genetice. Nu ca în cazul pesticidelor. E drept că în anumite domenii pentru pesticide există texte de toxicitate pe perioadă de 2 ani, dar în egală măsură ne putem referi la boala bune, unde avem teste de toxicitate pe termen lung, pe o perioadă de până la 10 ani. Depinde aici de felul de boală de care ne ocupăm. Iar pentru OMG-uri nu ne confruntăm cu o problemă de toxicitate asemănătoare, identică. Știți că majoritatea OMG-urilor sunt fie plante rezistente la erbicide sau uh, care sunt rezistente la boli și la uh, insecte adesea. Plantele rezistente la insecte sunt evaluate conform acelorași principii ca pentru pesticide, pesticidele care au aceleași uh, proprietăți. Este vorba de pesticide BT care ucid insectele și avem același proces de evaluare între, între așa numitele pesticide normale, BT, și plantele modificate genetic, BT, să zicem, normale obișnuit. Avem același proces de evaluare aici. Însă e drept că avem acest uh, uh studiu asupra efectelor pe șobolan de, pe 90 de zile și nu mai mult, fiindcă EFSA consideră că nu este necesar în unele cazuri, în altele din potrivă. Și aici, uh, așa este situația deocamdată, avem un proces de reflexie în desfășurare pentru a vedea cum uh, să ne ocupăm de situația acestor studii pe durată de 90 de zile. Pentru un studiu pe termen mult mai lung, așa cum uh, dorește doamna Lepaj pentru o perioadă de 2 ani, trebuie să hrănim uh, șobolanii cu plante modificate genetic timp de 2 ani și pentru acestea, pentru că acest lucru să fie posibil, trebuie să existe texte uh, validate la nivel european, dar și la nivel internațional. Nu nu uh, putem uh, solicita astfel de teste care să nu fie recunoscute de comunitatea științifică mondială. Trebuie să conlucrăm pentru a ajunge la rezultate. Bun, în ceea ce privește acest protocol de 90 de zile, noi uh, încercăm să găsim o modalitate de a-l consolida. A doua întrebare, privind proiectul de regulament care slăbește regulile EFSA. Nu suntem de acord. Noi suntem de părere că, din potrivă, se consolidează regulile actuale pe mai multe niveluri. În primul rând, la nivel juridic. Fiindcă, la ora actuală, este vorba de... avem niște orientări neobligatorii. Dacă am avea un, uh, dacă ar fi adoptate prin cadrul unui regulament al Comisiei, aceste orientări ar deveni obligatorii din punct de vedere juridic, ceea ce ar reprezenta un avantaj la nivel juridic. În egală măsură, suntem de părere că se consolidează evaluările în ceea ce privește chestiunile științifice. Dat fiind că sunt incluse obiective care trebuie împlinite, atinse pentru fiecare etapă a evaluării riscurilor, dar și pentru evaluarea pe de întregul și se includ și protocoale recunoscute la nivel internațional. Noi insistăm foarte mult asupra faptului că nu putem uh, să venim noi cu proceduri nerecunoscute la nivel internațional și am dori într-adevăr ca această cooperare internațională să se materializeze prin aceste orientări pentru ca evaluările EFSA să nu fie contestate la nivel mondial, la nivel internațional. Acest lucru este foarte important. Mai apoi se stabilește un protocol pentru analizele comparative și pentru teste cu reguli specifice pentru analiza statistică. Deci, suntem de părere că se consolidează această evaluare și nu din potrivă. Nu cred că există aspecte care au fost uh, eliminate sau uh, slăbite, simplificate. Eu cred din potrivă, noi credem din potrivă că uh, doamna Lepaș ține foarte mult la aceste studii pe 2 ani, dar noi credem că acest protocol actual pe care l avem la dispoziție a fost întărit. Întrebarea numărul 3 al doamnei Lepaș privind riscurile pe termen lung. Uh, ei bine, aici eh, e important să se lămurească un lucru și acest lucru se va întâmpla într-un eh, alt instrument juridic, să existe o monitorizare, o supraveghere, un control al OMG-urilor după um, aprobarea acesteia. Trebuie să existe un cadru de reglementare pentru a se monitoriza culturile după autorizarea organismului modificat genetic. În ceea ce privește autorizarea, e bine, aici nu trebuie să facem o confuzie între incertitudinile științifice și părele minoritare. Știința se îndoiește. Acesta este principiul de bază al științei. Întotdeauna există îndoieli, dar iată, doar pentru că există îndoieli, ști... oamenii de știință cercetează mai departe, caută mai departe și până la urmă găsesc răspunsuri, altfel nu s-ar putea altfel știința s-ar bloca. Deci această incertitudine științifică pentru noi ține de specificitatea și însușirile uh, științei. Dar părerile minoritare, într-adevăr, acestea sunt importante. Și, așa cum a spus și domnul Lepaj, am avut o singură opinie din partea EFSA privind OMG-urile, bineînțeles, care conținea această părere minoritară în ceea ce privește rezistența la antibiotice și marcările aferente. Aici, fiecare membru al grupului științific trebuie să se asigure că, că această chestiune este în acord general cu grupul, fiindcă noi dorim ca grupul să, de experți să ajungă la un rezultat care se bucure de, cel, de un consens foarte mare, fiindcă în momentul în care avem o opinie majoritară care spune că lucrurile sunt bune și o opinie minoritară care spune că lucrurile sunt rele, e mai greu pentru comisie, din punct de vedere de gestionare, să ia o hotărâre. Iar în momentul în care pe parcursul, acest lucru se întâmplă pe parcursul evaluării științifice, noi cerem EFSE să ne dea lămuriri. Cerem EFSE să mai discute cu oamenii de știință care au emis această părere negativă pentru a da mai multe explicații, pentru a înțelege de ce există această părere minoritară și pentru a o integra poate în opinia generală a grupului, în avizul general al grupului. Noi nu respingem părerile minoritare, dar dorim să se explice foarte clar pentru a putea folosi aceste informații dacă le cunoaștem foarte bine și asta transformând-o într-o legislație foarte limpede. Iată de ce există, există totuși foarte puține păreri negative cu privire la OMG-uri. De aceste foarte multe foarte puține avize negative. Și de aceasta Uh, durează foarte mult. Biotech uh, acuză comisia că durează prea mult pentru un aviz, 2-3 uh, ani, dar în momentul în care există păreri minoritare sau incertitudini, EFSA nu dă neapărat un aviz negativ, ci își continuă activitatea spre deosebire de alte domenii, cum ar fi pesticidele, unde EFSA imediat emite un aviz negativ și am văzut, am asistat astăzi la un exemplu privind pesticidul A3D, care a fost discutat azi dimineață la Consiliu, iar Consiliul nu și-a exprimat uh, o părere, iar Comisia trebuie să acționeze în același cadru precum procedura OGM, OGM-urilor pentru a, o exclude din, pentru a exclude acest pesticid din lista pesticidelor autorizate, fiindcă s-au făcut solicitări din partea uh, companiilor de a aduce informații suplimentare iar EFSA a refuzat, astfel încât, iată, noi aici, fiindcă există unele impurități și așa mai departe, urmăm uh, avizul EFSA-i. Dat fiindcă EFSA nu face acest lucru în cazul OMG-urilor, ci cere firmelor informații suplimentare, iată de ce avem foarte puține avize minoritare sau negative. Vă mulțumesc! Thank you very much, Mr. President. Uh, thank you. I would like to... Criton Arsenis, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc reprezentantului Comisiei pentru modul detaliat în care a răspuns la întrebări. Sigur că ar trebui să fim foarte precauți atunci când vorbim despre minoritate și majoritate și opiniile aferente în astfel de chestiuni. Pentru simplul motiv că multe dintre studii nu sunt în mod clar independente de industrie. Este mult mai ușor să ai studii privind OMG-urile atunci când ai acces la finanțare. Deci când ai permisiunea industriei. Deci situația poate fi complicată. Trebuie să evaluăm nu doar numărul de studii care, pe care le avem, ci și ce dovezi avem privind independența acestor studii. Aș fi de acord și eu cu doamna Lepaj și cu propunerile pe care le facem. Nu suntem acuzați că nu facem suficient. Nu suntem acuzați că nu aplicăm suficient uh, principiul precauției și că autorizăm produse fără să avem uh, proceduri de verificare perfecte și autorizăm aproape toate OMG-urile care sunt uh, propuse. Aș dori de asemenea să mă refer la încă un subiect. Am avut la grupul uh, Socialiștilor și Democraților o audiere privind OMG-urile și am înțeles, am fost de acord că trebuie să aplicăm niște proceduri echivalente. Iar EFSA pare să nu aibă niște principii foarte eficiente. Avem uh, echivalența de substanțe între culturile tradiționale și OMG-uri. Acest principiu trebuie să fie aplicat cu corectitudine. Aș dori de asemenea niște clarificări, pentru că pe internet circulă tot felul de informații, conform cărora comisia se gândește să uh, Uh, relaxeze uh, politica de zero toleranță pentru uh, conținut OMG. Vreau să știu din partea Comisiei dacă acest lucru este adevărat sau nu. Mulțumesc! Foarte interesant, o dezbatere generală privind OMG-urile, dar uitându-ne la ceas, ne dăm seama că, totuși, de fapt, trebuie să ne limităm discuțiile la întrebările care au fost adresate, pentru că celelalte lucruri le vom discuta la timpul lor. Văd că s-a mai înscris la cuvânt Bart Stas, care și el are uh, o întrebare uh, legată de acest subiect la punctul următor. Te rog. Mulțumesc. Voiam doar să intervin acum, uh, să mă refer la întrebarea doamnei Lăpaș, pentru că vreau să vorbesc despre riscurile pe care OMG-urile uh, le pun uh, pentru sănătate și mă îngrijorează ceea ce ne spune reprezentantul comisiei. Răspunsul pare a fi, da, vom face evalu- evaluări care vor fi parte dintre studii, se vor focaliza asupra pesticidelor. Trebuie să analizăm rolul EFSA, Agenția Europeană pentru Siguranță Alimentară, însă, ceea ce mă îngrijorează pe mine este dacă avem uh, dovezi concrete, trebuie să avem o abordare focalizată asupra dovezilor. Și, din câte am înțeles, la începutul lunii, EFSA a dat un aviz pozitiv pentru un anumit uh, produs al Monsanto, un tip de porumb care este comercializat sub numele Smart și care probabil va intra pe piață și va fi comercializat un uh, amalgam de tot felul de uh, tulpini. Și avizul EFSA uh, nu este suficient de uh, exact. Se referă doar la uh, uh, produsul respectiv în general, nu la fiecare categorie de substanță implicată. Uh, este important să vedem care, este, uh, care sunt efectele asupra sănătății în cazul consumului uh, combinat de astfel de uh, produse. Deci trebuie să avem o abordare foarte critică și aș dori să aud din partea Comisiei răspunsurile specifice la întrebările foarte precise ale doamnei Lăpaș. Mulțumesc, Cristina Cortines, Gutierrez. Mulțumesc. am să vorbesc în numele meu, dar și în numele colegii mele, Pilar Ayuso, care și-a pierdut vocea și dorește să participe în această, la această discuție. Vreau să spun un lucru. Nu putem să-i acuzăm pe oamenii de știință din universitățile și din centrele noastre de cercetare de uh, conflicte de interese, de faptul că s-ar afla sub influența producătorilor de OMG-uri. Cred că, de exemplu, la Institutul Max Planck, unde se desfășoară foarte multe activități de cercetare, nu a fost niciodată un raport uh, specific care să spună acest produs prezintă riscuri pentru sănătate. Dar e adevărat că există studii care arată că există, uh, de exemplu, plante absolut naturale care sunt, care pot să facă rău. De exemplu, se fac cercetări privind cartofii la Max Planck. Uh, și există uh, cartofi care uh, au anumite găuri în interior și acești cartofi pot să ducă la spina bifida care e uh, foarte periculoasă pentru femeile însărcinate. Deci, asta e pe de o parte, cred că ar trebui să avem o audiere la Parlament la care să invităm cercetătorii, cei care sunt independenți, care cercetează uh, um, aceste subiecte ca să ne spună cum stau lucrurile. Colega mea de la Verzi a vorbit despre, ne-a spus tot felul de lucruri, dar când vorbesc cu oamenii de știință, aceștia îmi spun că nu e adevărat și îmi dau, îmi dau argumente uh, justificate, dar eu nu sunt om de știință și nu pot să vă explic acum ce mi-au spus mie cercetătorii. Deci cred că ar trebui să avem uh, uh, o discuție cu cercetătorii independenți care să vină aici și să ne spună care este situația. De exemplu, uh, spina bifida care este cauzată de această boală a cartofilor. E bine, dacă am reușit să creăm un cartof uh, în cazul căruia să fim siguri că nu poate să facă această boală, cred că ar fi mult mai bine. Uh, toate aceste discuții generează temeri referitoare la OMG-uri. Oamenii cred că acestea vor polua întreaga lume. Cred că avem nevoie de un pic mai multă știință independentă în această discuție, domnule președinte. Din nou mă uit la ceas și vreau să vă rog să nu vorbiți mai mult de două minute, pentru că dacă nu, nu vom reuși să ne parcurgem programul. Vitorio Prodi a, a cerut acum cuvântul. Grazie, Mi perché l'aereo era molto in ritardo. Mulțumesc. Îmi cer scuze că am întârziat, am întârziat zborul. O să încerc să fiu succint, dar fiindcă nu avem timp. Eu nu cred că există un risc inerent în OMG-uri, dar pericolul este ca întreaga planetă să depindă de varietăți și tulpine limitate. Iar aici ar pune problema diversității, fiindcă dacă un, apare un parazit care afectează aceste tulpini, atunci eh, întreg, întregul eh, regn poate fi primejduit. Iată de ce trebuie să avem diversitate și varietate, fiindcă altfel riscăm să expunem întregul lanț alimentar al umanității la riscul unui atac din partea unui anume parazit care ar putea să atace o, o parte a lanțului alimentar uh, foarte importantă, care după aceea să aibă efecte aferente foarte grave. Corin Lepaj, mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, Vreau să uh, spun că reprezentantul Comisiei se referă foarte mult la această evaluare comparativă care a fost folosită în SUA pentru a nu se face studii, pentru că noi nu putem să ne bazăm pe aceste protocole, protocole americane. Nu cred că echivalența substanțelor uh, ne permite să renunțăm la orice fel de studii. Problema este că în directiva 2018 nu se spune uh, că se aplică principiul echivalenței substanțelor și că renunțăm la studii. Se cer studii privind efectele directe și indirecte pe termen lung și scurt în ceea ce privește OMG-urile, fără să se facă referire la acest principiu. Asta în primul rând. În al doilea rând, și asta mă îngrijorează, este faptul că această chestiune a evaluărilor comparative, ca să nu spunem echivalența substanțelor, fiindcă e același lucru cu nume diferit, uh, previne, vine de la președintele grupului de experți OMG, care a avut legături cu anumite companii interesate în reproducția OMG-urilor, deci există un conflict de, de interese și eu vă întreb, domnule, dacă considerați că aplicăm directiva 2018, aplicând acest principiu, eu una vă spun foarte clar că nu cred că așa stau lucrurile. Pe scurt și pentru a respecta timpul. Ideea că trebuie să ajungem la un consens științific înseamnă că dăm deoparte opiniile minoritare și că le lăsăm împotmolite undeva. Eu vă spun că a fost uh, persoana care s-a ocupat de gestionarea riscurilor, vă spun că e, mie îmi trebuie să știu care sunt probleme cu care ne-am putea com- confrunta, chiar dacă persoana care vorbește despre aceste probleme are o opinie minoritară. Uh, deci, de, când vorbim despre consens, aici acesta este pus sub semnul întrebării. Eu cred că avem nevoie de, de păreri pro, de păreri opuse, diferite și nu de păreri care să meargă în aceeași linie. Dăm cuvântul reprezentantului Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, trebuie să răspund la câteva întrebări rapid. În ceea ce privește studiile in, industrie, cum a spus domnul Arsenis, în ceea ce privește aceste studii ale industriilor, uh, acestea țin de monitorizare, de asta nu am abordat acest subiect. Acum încercăm să găsim fonduri, în primul rând, și în al doilea rând încercăm să desfășurăm studii pentru a repeta analizele și studiile um, mediului de afaceri și al firmelor și al firmei biotech, fiindcă știți foarte bine că aceste studii trebuie să, să fie evaluate interpares, trebuie să fie studii foarte serioase și acum încercăm să vedem cum putem, ca pentru un număr dintre acestea, bineînțeles nu pentru toate, cum putem să refacem aceste analize, aceste, uh, aceste studii privind uh, aceste studii de 90 de zile pe șobolani, trebuie să avem până la urmă un aviz neutru, independent. În ceea ce vește toleranța zero la importuri. Da, într-adevăr, se pune în aplicare un uh, sistem legislativ pentru toleranță zero de la 0 la 1% pentru OMG-urile care sunt în curs de evaluare de către EFSA, în curs de evaluare și pentru um, alimentele pentru furaje, dar nu pentru alimentele pentru consumul uman, care, iar aici, aici avem, dorim într-adevăr să aplicăm toleranța zero pentru a evita problemele la nivelul uh, importurilor. Dorim să propunem această, această idee statelor membre pentru a vota. Deci nu este vorba despre toate OMG-urile, ci despre cele care sunt în curs de evaluare la EFSA și numai pentru furaje, numai pentru furaje. Aș dori să vă să-i spun domnului Stas și colegei sale că există reguli de confidențialitate care se aplică OMG-urilor în condiții foarte stricte. Toate aceste avize pe baza unor solicitări specifice, ei bine, studiile pot să fie comunicate din uh, motive de patentare și de confidențialitate. Există o parte foarte limitată însă care nu poate să fie făcută publică, dar uh, comunicarea și transparența sunt aproape la nivel de 100% pe bază de solicitare oficială, bineînțeles. În ceea ce privește acest porumb uh, smart, este vorba de un uh, Uh, porumb folosit uh, ca furaje nu este cultivat în Uniunea Europeană. EFSA și-a dat deja avizul și așteptăm acum să vedem în ce măsură ne poate permite acest aviz să îl transformăm într-o autorizare. Dar deocamdată nu s-a, nu s-a făcut nimic. În ceea ce privește echivalența substanțelor, Bineînțeles, domnul Lepaj, principiul acesta există, iar americanii îl folosesc pentru a nu face evaluări științifice și pentru a, a autoriza totul cu toptanul, spunând că planta OMG este identică plantei convenționale, dar noi nu folosim acest principiu, fiindcă știți că în, la, la EFSA studiile durează 4-5 ani, deci valoarea este mult mai serioasă decât în America de Nord sau America de Sud. Acest lucru este de netăgăduit. Totuși, nu dorim să avem un consens la nivelul părerilor oamenilor de știință, ci în ceea ce privește protocoalele de studii, ceea ce este diferit. Bineînțeles, aceste protocoale de studii pot duce la păreri favorabile, nefavorabile și la uh, opinii minoritare, dar noi dorim ca în ceea ce privește aceste protocoale să primim mai multe informații. Iată, domnule președinte, am încercat să răspund pe scurt la toate întrebările adresate, dar dacă doriți, eu pot să mm, răspund mai pe larg. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Doamna Guterres, vă doriți o audiere. Trebuie să le spuneți acest lucru coordonatorilor, să discutați să discutăm atunci acest lucru și coordonatorii trebuie să decidă dacă vom avea o astfel de audiere sau nu. Trecem la subiectul următor, la punctul următor, care e de același subiect, Staes și anume o întrebare cu solicitare de răspuns oral cu privire la punerea în aplicare a legislației OMG. Uh, Întrebările deja sunt cunoscute domnului Pudle din partea Comisiei. Dacă doriți să spuneți ceva, domnule, cu privire la implementarea legislației OMG. Sunteți persoana care e în măsură să răspundă. Oui, merci, le Je vais de... Mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să răspund la această întrebare pe care am analizat-o în amănunt și cu foarte mare atenție. Nu o să vă reamintesc de noua abordare de pe 13 iulie privind culturile uh, având uh, noi recomandări privind coexistența, această nouă politică nu modifică principiile coexistenței, principiul coexistenței și anume de a ne asigura că statele membre iau măsurile necesare pentru a evita prezența accidentală de OMG-uri în alte produse, în culturile convenționale. Obiectivul acestei noi recomandări este de a ține cont mai bine de concluziile faimosului uh, Consiliu de Mediu din 2008. Aceste concluzii se refereau la posibilitatea statelor membre de a lua măsuri de coexistență, inclusiv prin crearea unor zone fără OMG-uri. Unele state membre sunt uh, de părere că celebrul prag de 0,9% reprezintă un obiectiv suficient, dar alte state membre au luat măsuri pentru a elimina total prezența OMG-urilor, toleranță zero. Iar alte state membre au uh, uh, reguli de izolare diferite pentru culturile modificate genetic. Comisia a creat un birou european de coex- pentru coexistență, care are sediul în Spania, iar experții sunt numiți de statele membre, care oferă sprijin tehnic statelor membre care doresc să-și definească măsurile de coexistență. Am avut deja un prim ghid de bune practici, publicat uh, pe 27 septembrie, acum o lună și ceva, cu privire la cultivarea și la culturile de porumb. Mai apoi, în ceea ce privește întrebarea care state membre au aplicat măsuri. Este vorba despre 15 state membre care au adoptat măsuri de coexistență până la ora actuală. Uh, plus încă trei care au înștiințat Comisia privind proiecte în acest sens, fiindcă aici este vorba de state membre care doresc să existe culturi. După cum știți, există numai șase sau șapte, nu șase state membre care au autorizat cultivarea cartofului sau porumbului, iar statele membre care nu au autorizat culturile de OMG-uri deocamdată s-ar putea să nu fie interesate de aceste măsuri de coexistență între aceste 15 state membre, 10 doresc să se creeze un registru public ca, unde să se menționeze locația, localizarea culturii, putem să găsim aceste informații, deci cu privire la locul unde se, unde se află această cultură. Alte state membre vor să se menționeze în, această, în acest registru ferma, exploatația agricolă și numele agricultorului, și state membre care vor oferi informații pe baza unei cereri scrise din partea, deci, unei persoane interesate de aceste informații. Și cam trei state membre nu prevăd niciun fel de Um, manieră în care aceste informații să fie făcute publice. Iată deci, domnule președinte, am încercat să vă răspund pe scurt la întrebările adresate de domnul Stas. Vă mulțumesc. Merci, monsieur Poulet. Stas. Zeer kort, voorzitter. Ehm, mulțumesc, Pat Stas. Are cuvântul acum. Da, mulțumesc. fost de fapt o întrebare care era prevăzută pentru reuniunea de 11, de pe 11, însă m-am lăsat convins să o introduc aici din motive ce țin de organizarea comisiei. Eu cred că Comisia ar putea să ne prezinte aceste informații și în scris cu numele statelor membre Um, aș avea nevoie de aceste informații pentru a le putea folosi pe viitor. Președintele, eu cred că statele membre sunt cunoscute, nu e niciun fel de secret. Monsieur le Président. S'il oui? vous plaît, s'il vous plaît. Dacă vreți, vă pot spune. Cele nouă state membre care doresc înființarea unui registru public, Austria, Germania, Danemarca, Franța, Ungaria, Lituania, Luxemburg, Olanda și Suedia. Cele două state membre care doresc să se menționeze exploatația agricolă în registru, Letonia, și Portugalia. Statele membre care care solicită o cerere scrisă, Cehia. Și ce trei state membre care nu doresc uh, divulgarea directă a acestor informații, este vorba despre Slovacia, România și Belgia, dar trebuie să avem grijă cu Belgia, fiindcă acest registru este în stadiul de proiect. Deci nu există la ora actuală, dar autoritățile belgiene știu că pe dumneavoastră vă interesează mai ales Belgia, deci trebuie să avem grijă. Iată, deci, domnule președinte, lista statelor membre. So, dann wissen wir auch jetzt um... Bun, știm așadar și despre cine e vorba acum. Bart Stas. Trebuie totuși să-mi exprim încă o dată nedumerirea. Pentru că figurează deja în întrebarea mea. Spania este uh, cel mai mare producător de astfel de plante modificate genetic. Nu ne-ați spus nimic despre Spania. Nu există niciun, uh, nicio înștiințare în acest sens din partea Spaniei la ora actuală. Vă mulțumesc. So, dann war das... Bun. Cu această concretizare din partea Comisiei, Bart Stas și-a notat uh, absolut tot și știe care vor fi de, deja de pe acum care vor fi întrebările suplimentare pentru că este o temă la care vom reveni când vom discuta legislația de specialitate la noi în comisie. Continuăm încă, însă acum cu punctul nouă de pe ordinea de zi reducerea inegalităților în materie de sănătate în Uniunea Europeană. Raportoarea noastră este Edith Estrela. Edith, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Proiectul de raport este deja disponibil în toate limbile, deci îl cunoașteți foarte bine, l-ați citit, sper. În unele versiuni uh, am observat că există unele inadvertențe care vor fi corectate. Dezechilibrele, inegalitățile în mm, legătură cu sănătatea variază de la o țară la alta, de la o regiune la alta și sunt legate de condițiile economice și sociale, pot fi înrăutățite din uh, motive etnice, religioase sau de gen, sau sunt legate de factori foarte diferiți, cum ar fi condițiile de trai, comportamentele de sănătate, educația, profesia și venitul. Îngrijirile de sănătate, serviciile de prevenire a bolilor și de promovare a sănătății, precum și politicile publice care influențează cantitatea, calitatea și răspândirea acestor factori. Sănătatea și speranța de viață sunt legate în continuare de condițiile sociale și de sărăcia în timpul copilăriei. În ciuda faptului că s-au înregistrat unele progrese în unele state membre, subzistă mari dezechilibre și inegalități între cele 27 de state membre. Pe de altă parte, în momentul în care sărăcia este asociată altor uh, caractere vulnerabile, cum ar fi copilăria, vârsta fragedă sau vârsta uh, mai înaintată, o incapacitate, anume un handicap sau aparținerea unui grup minoritar, riscurile asupra sănătății sporesc. Iată de ce avem nevoie de servicii de calitate, de informare care să-i ajute pe cetățeni să-și cunoască mai bine drepturile, care, bineînțeles, își va aduce contribuția la reducerea acestor inegalități. Inegalitățile în materie de sănătate, așa cum am spus deja, pot să apară încă din copilărie și apoi să se prelungească până la bătrânețe, să, se fie, să fie transmisă mai departe de la o generație la alta. Iată de ce acest subiect este foarte important și trebuie să găsim o soluție cât mai rapid. În afară, iar în afară de acest lucru, criza mondială înrăutățește situația. Bineînțeles, criza are un impact asupra sector, sectoarelor de sănătate din statele membre, în ceea ce privește oferta de servicii de sănătate, precum și în ceea ce privește solicitarea de grijă de sănătate. În ceea ce privește oferta, criza duce la reducerea finanțării privind sănătatea publică, în, ceea ce priv- iar în același timp cererea crește. Și aici mai mulți factori duc la deteriorarea stării de sănătate a populației în general. Unele state membre au inclus în programele de redresare economică măsuri care au ca scop atenuarea impactului, impactului crizei economice în sectorul de sănătate și au investit în infrastructuri, au îmbunătățit finanțarea și au restructurat și au reorganizat sistemul de îngrijiri de sănătate. Alte state membre au făcut uh, numai reduceri bugetare. Spun uh, unii că această criză este rezultatul agravărilor uh, inegalităților sociale. Iată de ce este cu atât mai important să reducă, ca reducerea inegalităților, inegalităților să fie o prioritate fundamentală la toate nivelurile politice. Iată de ce ne bucură foarte mult că există această comunicare din partea Comisiei și că au și uh, salutăm obiectivele enumerate în aceasta. Cu privire la raportul meu, aș dori să vă atrag atenția asupra unor propuneri care, după mine, sunt mai importante. Este vorba de nevoia de a acorda atenție specială nevoilor persoanelor uh, afectate de sărăcie, grupurilor defavorizate de migranți și minorități etnice, persoanelor cu handicap, persoanelor vârstnice și copiilor săraci. O altă propunere se referă la măsuri pentru atenuare a impactului crizei economice în, asupra sectorului de sănătate, mai ales în următoarele domenii. Este vorba de investiții în infrastructurile sanitare, sănătatea publică, promovarea sănătății și prevenirea bolilor, Îmbunătățirea finanțării sectorului de îngrijiri de sănătate, restructurarea și reorganizarea sistemelor de îngrijiri de sănătate. Fac apel la statele membre pentru a adopta politici care să aibă ca scop uh, oferirea unor condiții de viață sănătoasă tuturor copiilor prin acțiuni de ajutorare a femeilor gravide și părinților. Aș dori ca Consiliul și Comisia să recunoască mai bine în cadrul strategiei Europa 2020 faptul că sănătatea este esențială pentru a combate excluziunea socială și să includă indicatori în funcție de statutul socioeconomic în ceea ce privește monitorizarea strategiei 2020. Solicit Comisiei și statelor membre să monitorizeze inegalitățile în domeniul sănătății în funcție de vârstă, sex, statut socioeconomic și dimensiune geografică și, în egală măsură, să pună la punct o metodologie care să ne permite să evaluăm situația sănătății în statelor membre, având în vedere identificarea zonelor cu cele mai multe probleme, fixarea de priorități și răspândirea de bune practici. În cele din urmă, Cred că este de dorit ca fondul de coeziune și fondurile structurale să sprijine proiecte uh, care să aibă legătură cu factori ce-și aduc contribuția la existența inegalităților în domeniul sănătății. Aștept comentarii din partea dumneavoastră, stimați colegi, care sunt sigură că vor îmbunătăți propunerile mele. Și eu o să fac unele propuneri de amendamente, fiindcă faptul că nu am avut am avut uh, text limitat ca dimensiune și iată, iată nu am putut include toate aspectele pe care mi le-am dorit. Vă mulțumesc! Yeah, danke, Edith Estrella. Mulțumesc, Edith Estrella. Uniunea Europeană și-a propus ca obiectiv să creeze condiții de viață egale peste tot. Iată așadar și pentru noi motiv să abordăm acest subiect. Propun pentru început să dăm cuvântul coordonatorilor care vor putea interveni trei minute. Începem cu Filip Juvan. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Ștrela, pentru activitatea dumneavoastră. Vreau să fac câteva observații. În primul rând, cred că într-un acest raport este foarte important să nu facem afirmații bătute în cuie. Sunt câteva elemente pe care, cred, pe care sper uh, să le putem discuta, sunt mai degrabă afirmații și nu ni se demonstrează și nu se demonstrează acest lucru. Se spune că femeile trăiesc mai mult, este o certitudine, dar uh, Uh, suferă de probleme de sănătate pe o perioadă mai lungă de timp a vieții lor. Nu știu pe ce se bazează, pe ce se întemeiază această afirmație. În momentul în care se spune că statele membre și-au redus cheltuielile de sănătate și acest lucru are efect asupra sănătății, nu cred că avem studii care să ne arată că există efect asupra sănătății acum în situația de criză. Lăsăm la o parte aceste lucruri. Cred că trebuie să facem o diferență foarte clară între două lucruri, între două inegalități de sănătate care sunt foarte diferite dat fiind că instrumentele pe care le folosim pentru soluționarea acestora sunt diferite. Este vorba de inegalități care țin de factorii de mediu și factorii sociali. Este vorba de locuințe aici, meserie grea, alimentație defectuoasă, toate acestea creează condiții de inegalitate de sănătate foarte grave și foarte semnificative minerii care lucrează în mine, care locuiesc în condiții precare, ajung să moare din, uh, din diverse probleme de sănătate mai degrabă decât deputații europeni, de pildă. Aceasta este o inegalitate socială. Al, al doilea rând, care nu are nicio legătură cu acest lucru, dar care creează inegalitatea sănătății, este accesul la îngrijiri medicale. În momentul în care nu avem acces la îngrijiri medicale, nu putem să mergem la doctor, dat fiindcă, de pildă, nu există un medic în, în localitate, în apropiere, aici trebuie să ținem cont de repartizarea geografică, sau pentru că nu suntem rambursați cum trebuie în ceea ce privește cheltuielile medicale și aici trebuie să avem o armonizare a sistemului de asigurări medicale la, în, în, la, în Uniunea Europeană, se creează alte inegalități. De pildă, astăzi, la ora actuală, în momentul în care um, există bolnavi afectați de boli foarte grave în Uniunea Europeană, a, a, toți bolnavii primesc același tratament într-o anumită țară. Nu aici există inegalitatea, ci inegalitatea apare, apare în cadrul uh, îngrijirilor medicale nerambursate, care creează uh, condiții de trai foarte grele. Aici dăm exemplul ochelarilor sau, uh, sau costurilor uh, consultațiilor de, de, de la dentist, iar în momentul în care aceste costuri nu sunt rambursate, există iarăși probleme și uh, diferențe. Iar ceea ce privește depistarea, diagnosticarea, aceasta nu se face, de pildă, în cazul uh, cancerului mamar, cancerului la sân, pentru femei, aceasta nu se face cum trebuie, fiindcă costurile nu sunt uh, rambursate în mod adecvat. Deci, există factorii sociali, există această inegalitate și există inegalitatea cu privire la accesul la îngrijire de sănătate, dat fiindcă nu suntem nu suntem rambursați cum trebuie sau fiindcă nu avem acces la doctori. Deci soluțiile care trebuie oferite aici sunt și ele diferite. Vă mulțumesc. Merci beaucoup. Von den uh, Schattenberichterstattern wäre der nächste halt im Milan. Mulțumesc din partea raportorilor din umbră. Va lua cuvântul acum Milan Zabranov. Dámy a pánové, já bych chtěl poděkovat za diskuzi, která tady probíhá. Mulțumesc! În primul rând aș dori să vă mulțumesc pentru dezbaterea de astăzi. Este o discuție foarte importantă și aș dori să subliniez măsurile care ar trebui luate. Inegalitățile care țin de sănătate reprezintă o realitate în Uniunea Europeană. Însă, acestea sunt uh, datorate nu doar uh, statutului socioeconomic al indivizilor, mai sunt și alți factori precum cei genetici, accesul la informații care țin de sănătate, informații care vizează un stil de viață mai sănătos. ci putem vorbi și de inegalități datorate accesului diferit la tehnologii moderne. Aș dori să se evidențieze lipsa accesului la informații pentru pacienți. Eu cred că sănătatea depinde în mare măsură de calitatea informațiilor cu privire la o alimentație sănătoasă și la un stil de viață sănătos. Dacă vrem să îmbunătățim uh, situația pacienților, atunci trebuie să le punem la dispoziție informații de bună calitate, astfel încât aceștia să aibă posibilitatea să facă alegeri în cunoștință de cauză și să-și asume răspunderea acestora. Intenționez să vă propun câteva amendamente în ceea ce privește inegalitățile care țin de zonele, zonele geografice și alte aspecte. Domnul Lize. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc și raportoarei Edite Strela și raportorului nostru din umbră, Filip Juvan. Contribuțiile de până acum au arătat că suntem o, într-o situație destul de complexă. Pe de altă parte, însă, ca reprezentanții ai poporului, trebuie să pledăm în favoarea reducerii acestor decalaje în cadrul statelor membre și dintre statele membre, astfel încât toți oamenii să aibă acces la servicii medicale uh, de bună calitate. Însă, vedem pe baza multor factori că acest lucru cu siguranță nu este simplu. Și Comisia arată de asemenea acest lucru, este mai degrabă descrierea problemei decât uh, propunerea unei soluții. Există multe motive pentru diferențele care vizează starea sănătății atunci când uh, pacienții suferă de aceeași boală. Și la punctul 2 se specifică că ar trebui abordată ar trebui abordate toate decalajele sociale pentru că a oferi o, un tratament corespunzător în condițiile în care contextul social și comportamentul pacientului nu sunt adecvate nu folosește la nimic. Așadar, acest decalaj uh, social este până la urmă factorul important și nu vom reuși să îl depășim uh, prin uh, această discuție. Cu toate acestea, este un pas în direcție cea bună. Aș să sugera și includerea strategiei 2020. Utilizarea fondurilor structurale, de asemenea, ar trebui avută în vedere. Colegul nostru Nicolazic a studiat în detaliu această temă. Există așadar posibilități. Statele membre însă ar trebui să uziteze mai larg de acestea. Și în final aș dori să mai vin cu un exemplu unde se vede că în condițiile unor uh, date genetice egale, există totuși evoluții diferite și anume în cazul mucoviscidozei, unde cu bani foarte puțini se poate ajuta pacientul. Poate că ar trebui efectuat un studiu care să arate cum anume ar putea fi reduse decalajele în cazul unor uh, condiții genetice uh, egale atunci când uh, se folosesc în acest scop fonduri foarte puține. Mulțumesc, domnul Prodi. Mulțumesc, domnule președinte. doresc să o felicit pe doamna raportoare pentru munca depusă și să subliniez faptul că statul social a fost una din mare, marile reușite ale secolului trecut și trebuie să continue să fie un punct de reper și pentru acest secol. Nu putem renunța la această reușită Sigur că ne confruntăm cu efectele crizei economice și trebuie să fim foarte atenți la acest risc care poate avea efecte asupra situației de sănătate a persoanelor atunci când există condiții de nesiguranță, ceea ce ar duce la încă un dezechilibru, lucru care trebuie să îl evităm. Dificultatea, de exemplu, cu care se confruntă președintele Obama în Statele Unite <clears throat> în a transmite un mesaj de echitate, trebuie totuși să ne pună pe gânduri și să ne facă să fim prudenți. Pentru că ultimele evoluții, în opinia mea, au arătat că disparitățile între cetățeni au crescut și în ceea ce privește veniturile, lucru care poate duce la diferențe și mai mari în ceea ce privește serviciile medicale. De aceea, cred că aceasta este o bună ocazie pentru a pune bazele un, unui sistem de sănătate în special în uh, contextul transfrontalier european, astfel încât să se diminueze diferențele și să existe uh, un acces liber pentru pacienți la servicii medicale. Mulțumesc, doamna Dagmarot Rotberend. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Lize a spus un lucru foarte important și a atras atenția în finalul intervenției sale asupra faptului că există și metode foarte simple de a le furniza pacienților în cadrul Europei servicii bune care nu trebuie să coste foarte mult. Trebuie doar să existe voință. Problema, așa cum a descris-o foarte bine domnul Lize, este că posibilitățile existente nu sunt folosite de statele membre. Sigur că fondurile de coeziune și fondurile structurale oferă posibilități destul de restrânse în acest sens, pentru că ideea acestora nu a fost de a le folosi pentru politica în domeniul sănătății. Însă, cel puțin nu a fost intenția noastră acest lucru, însă statele membre uh, Uh, pot face acest lucru dacă o doresc. Însă nu o doresc pentru că preferă să folosească aceste fonduri pentru investiții în infrastructură, străzi, etc. Un aspect principal este faptul că e nevoie să apelăm la statele membre să recunoască importanța sănătății și în acest sens poate că ar trebui date și niște nume. Nu spun că ar trebui menționate acele state care în ultimii 10 ani au investit cel mai puțin în sănătate, dar ar trebui ca acestea să arate în mod transparent cât la sută din PIB investesc în sănătatea populației lor. Unii investesc mult, alții mai puțin. Și Mă refer aici la procente din PIB. Și dacă facem o comparație cu procentele din PIB investite în sănătate, în educație, în infrastructură, am fi foarte surprinși. De aceea eu cred că acest aspect lipsește din raport și anume un apel adresat uh, statelor membre de a pune la dispoziție aceste informații. Mulțumesc, spune președintele. Aceasta este și ideea convergenței sociale în Uniunea Europeană. Domnul Vilmut are acum cuvântul. Thanks very much, Chair. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. E trist că cei mai, tri, cei mai săraci din societate sunt cei care suferă în mod disproporționat. Au acces mai scăzut la locuințe, educație, servicii medicale. Uh, grupurile socioeconomice defavorizate au cea mai mare proporție de oameni afectați de fumat, alcool, consum de droguri, precum și probleme nutriționale. Pentru că alimentația uh, Alimentația deficitară uh, este foarte prezentă în aceste grupuri, ducând la obezitate, boli cardiovasculare, diabet și multe alte boli. Și uităm foarte adesea această, acest aspect important al alimentației. Și acest lucru se va înrăutăți din cauza crizei economico-financiare. Trebuie să facem tot ce putem pentru a atenua efectele asupra celor mai săraci și celor mai dezavantajați din societatea noastră și de aceea salut acest raport. Dar sper să-l vedem ca, doar ca pe un punct de plecare în rezolvarea acestor uh, aspecte foarte variate și sper că putem să ne asigurăm că toate statele membre să ia în serios uh, aceste aspecte. Criza financiară nu poate să fie utilizată ca pretext pentru ca cei mai săraci ai societății să sufere și mai mult. Deci haideți să facem ceva uh, bun în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc. Chris Davis. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, raportorul nostru din umbră este doamna Parvanova, care nu poate fi aici, deci fac câteva comentarii în numele dânsei și câteva comentarii personale. În primul rând, uh, Antonia Parvanova vrea să susțină raportorul și consideră raportarea și consideră că acest subiect este foarte important pentru cetățenii noștri. Știm cu toții că se ocupă de chestiunea sănătății transfrontaliere în acest moment. Avem o poziție din partea Consiliului pe anumite propuneri ale Parlamentului. Doamna Parvanova consideră că dacă vrei să reduci, dacă vrem să reducem dificultățile statelor membre, atunci haide să încercăm să reducem inegalitățile dintre statele membre și atunci problema va dispărea. În ceea ce privește chestiunile generale din următorii ani, unul dintre ele este criza financiară, cum a spus și Glenis Wilmot, și care sunt efectele reducerilor bugetare asupra serviciilor medicale din statele membre, în ce măsură acest lucru va duce la creșterea inegalităților între statele membre. Și, de asemenea, schimbarea demografică, îmbătrânirea populației și modul în care acest lucru va uh, duce la diferențe între statele membre. Ce s-ar putea adăuga la acest raport? 1. O recunoaștere a naturii multisectoriale în problema inegalității. Trebuie să luăm în considerare factori ca ocupația, oportunitățile de ocupare, integrarea minorităților etnice și așa mai departe. În al doilea rând, trebuie să luăm în considerare inegalitățile invizibile, unele lucruri care nu apar în statistici, cum ar fi, de exemplu, problema sănătății ocupaționale și riscurile aferente, riscurile pe care, la care sunt expuși anumiți oameni în anumite uh, profesii. Și gândindu-mă la uh, conversațiile noastre uh, anterioare, ratele de sinucidere, de exemplu, acestea poate diferă dramatic între statele membre și nu au de face doar uh, cu uh, cantitatea de soare la care sunt expuși oamenii. Uh, iar apoi chestiuni legate de alimentație, pe care Glenis le-a menționat. Sunt conștient că există inegalități foarte mari uh, în Regatul Unit între orașe sau chiar în orașe. Într-o parte a unui oraș, speranța de viață poate să fie cu câțiva ani mai mare decât pentru uh, cei care locuiesc în altă parte, în același oraș. Ține de serviciile medicale aflate la dispoziția publicului. Toți acești factori trebuie luați în considerare și, în cele din urmă, accesul la tratament de specialitate, din nou, uh, îngrijiri medicale uh, transfrontaliere. În uh, anumite țări se pot oferi tratamente care nu sunt disponibile în alte țări. Profesioniștii, medicii sunt formați pentru a face anumite operații medicale care nu sunt la dispoziția cetățenilor din alte țări. Deci trebuie să există clar un echilibru între chestiunile legate de subsidiaritate, dar știu bine pe colega mea care ar dori, doamna Parvanova, care ar dori ca aceasta să nu fie o scuză pentru a nu încerca să găsim soluții la nivel european. Mulțumesc! Mulțumesc! Cristina Gutierrez Cortines. Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că doamna Ștrela Um, dă dovadă de foarte mult uh, bun simț. Ea, de fapt, de fapt este primar într-un oraș foarte important și a subliniat niște elemente foarte importante, dar eu mă tem că această dezbatere se va, se va învârti în cerc pentru că e vorba de sănătate, sănătate în general, însă anumite lucruri care au fost spuse sunt totuși foarte importante. Peter Lise a vorbit despre dimensiunea economică. Sigur că dacă am avea cu toții bani, ne-ar fi mult mai ușor. Uh, dar dacă ne uităm la speranța de viață și la sănătate, acestea nu depind doar de bani, depind și de modelele de sănătate care există în uh, statele membre. Și, în acest sens, ar trebui să existe niște indicatori. Acest document ar putea fi util ca fundament pentru elaborarea unor indicatori, ca să știm exact despre ce vorbim. Pentru că aici lipsește problema alcoolismului și a abuzului de droguri. Acestea sunt aspecte care deteriorează stilul, stilul de viață al oamenilor foarte mult, mai ales al celor tineri. Un alt element care lipsește este sănătatea tinerilor. Există niște rapoarte foarte deprimante Uh, cu privire la SIDA și la alte boli uh, transmisibile pe cale sexuală în rândul tinerilor și cred că ar trebui să ne gândim la acest subiect. Există tot felul de diferențe între statele membre. Atunci când uh, am analizat directiva privind îngrijirile acordate pacienților, am avut problema următoare. Țările nu vor să își compare nivelul serviciilor medicale și mai mulți colegi au menționat un lucru. Uh, în ceea ce privește prevenirea, aceasta se leagă foarte mult de societate, de modul în care oamenii trăiesc și din cauza crizei va fi nevoie de campanii la nivel național privind sănătatea. Mi s-a spus recent că pe uh, piețele, uh, în piețele unde se comercializează produse alimentare există și ghișee cu informații privind alimentația sănătoasă. Deci, trebuie ca serviciile să fie oferite acolo unde sunt oamenii. Mulțumesc, Elena Antonescu. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să-i mulțumesc doamnei raportor uh, pentru uh, munca depusă și domnului Filip Juvan, raportorul nostru. Uh, pentru mine această dezbatere este cu atât mai importantă pentru că vin dintr-o țară în care de multe ori se situează pe primul loc uh, din um, uh, punct de vedere al incidenței anumite boli și al mortalității. Le deci sunt mulțumită că avem această, această dezbatere. Sper să fie începutul mai multor eforturi pe care să le facem în această zonă. Și este adevărat că există mari diferențe între statele membre și în interiorul statelor membre. Uh, sunt câteva aspecte pe care aș vrea să le menționez și care cred că trebuie subliniate cu precădere în raportul nostru. În primul rând, uh, cred că trebuie să se pună uh, un mai mare accent pe direcționarea fondurilor structurale și în același timp trebuie să analizăm și impactul comunicilor, politicilor comunitare din perspectiva sănătății. Cred că în, în contextul în uh, care vorbim de fonduri structurale, un rol uh, esențial în efortul de reducere a inegalităților în sănătate îl au autoritățile locale, care sunt mai aproape de comunități și care pot uh, interveni prin măsuri care să răspundă nevoilor concrete ale comunităților. Și trebuie să stabilim și care sunt instrumentele pe care le are Uniunea la dispoziție și care este cea mai bună modalitate pe care, pe care o putem avea pentru a interveni. În același timp, statele la rândul lor trebuie să-și asume uh, angajamente pentru atingerea țintelor pe care Uniunea urmează să le, uh, să le stabilească. Cred și eu că trebuie stabiliți indicatori de măsurare a inegalităților uh, și cred că uh, fondurile structurale trebuie legate de acești indicatori. Uh, și mai este un aspect pe care aș vrea să-l menționez uh, și care uh, generează la rândul său inegalități în sănătate, este vorba de migrația forței de muncă Uh, pentru că sunt state în estul și centrul Europei care se, uh, care se confruntă cu migrația uh, medicilor, asistenților medicali și celor implicați în, în prestarea acestor servicii către țările mai bogate din Uniune. Numai din România, numai anul trecut, 6.000 de doctori au plecat în, în alte țări, în condițiile în care deja în condițiile în care deja erau, era o um, un deficit de, de forță de muncă. Uh, voi uh, formula amendamente în, uh, în sensul celor expuse. Mulțumesc. Mulțumesc. Ultimul vorbitor este Rita Mane, pe care o salut în mod oficial și urez bun venit la comisia noastră. Este prima ședință la care ia parte. Mulțumesc, domnule președinte. Au fost uh, discutate foarte multe aspecte deja, așadar foarte pe scurt vreau să-i mulțumesc întâi raportoarei pentru un proiect excelent. Este un subiect foarte important, suntem cu toții de acord. Și este o mare provocare, pentru că, după cum s-a spus de multe ori, în general, de fapt aici competențele sunt cele ale statelor membre. Deci trebuie să vedem ce instrumente avem la nivel european pentru a face presiuni asupra statelor membre. Pentru că vorbim aici despre diferențe între statele membre în ceea ce privește accesul la serviciile medicale, la serviciile sanitare. Și atunci trebuie să ne dăm seama că există, de fapt, diferențe și între regiunile din țări. Eu, de exemplu, vin din Finlanda. Și avem situații foarte diferite în um, orașe diferite în ceea ce privește accesul și utilizarea serviciilor sanitare în ceea ce privește politica de coeziune, despre care s-au spus multe, modul în care politica de coeziune ar putea să susțină dezvoltarea serviciilor sanitare. Eu sunt uh, membră în Comisia pentru Afaceri Regionale și eu cred că prin utilizarea fondurilor structurale avem posibilitatea de a uh, susține dezvoltarea serviciilor sanitare, lucru care s-a făcut în țara mea uh, cu rezultate foarte bune. Deci, statele membre sunt cele care decid cum vor să-și coordoneze um, activitatea, în ce sectoare vor să investească. Este foarte important să utilizezi fondurile sociale pentru a promova sănătatea. Un alt aspect legat de politica de coeziune, care este discutat uh, în comisia noastră, și anume indicatorii. Indicatorii privind politica de coeziune. Uh, avem un sistem bazat pe PIB în momentul de față, dar se poartă acum discuții cu privire la includerea unor indicatori legate de sănătate. Și ar trebui să susținem sănătatea astfel prin uh, politica de coeziune. Îmbătrânirea este o altă problemă importantă. Este o realitate faptul că îmbătrânim foarte repede anumite regiuni Uh, sunt mai afectate de îmbătrânirea populației, mai afectate decât altele, ceea ce trebuie luat în considerare, pentru că acolo serviciile de, nevoia de servicii de sănătate va fi mai mare. Mulțumesc! Andrei Ris, dacă mai stați cu noi 5 minute și luați poziție la aceste subiecte, v-am fi recunoscători. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să uh, salut aceste observații cu privire la inegalitățile sociale, pentru că este o problemă foarte importantă, într-adevăr. Comisia se angajează să reducă inegalitățile care există între anumite părți ale Uniunii Europene și între grupuri sociale în toate statele membre. Comunicarea privind solidaritatea și sănătatea reprezintă un cadru de acțiune europeană pentru a atinge aceste obiective. În primul rând, sănătatea trebuie să fie integrată în toate politicile europene, uh, cele legate de uh, oportunități de uh, găsire a locului de muncă, în cercetare, în toate politicile europene. După cum ați menționat, politica de coeziune, fondurile structurale trebuie utilizate în mod eficace pentru domeniul sanitar. Deci, utilizarea eficace este uh, cuvântul cheie nimeni nu are o soluție simplă la această problemă, pentru că ea este una foarte complexă și diversă la nivel european. Încercăm să facilităm și să susținem acțiunile instituțiilor europene, ale statelor membre, ale autorităților regionale și locale și a altor părți interesate. Parteneriatul este un cuvânt cheie pe care am vrea să-l vedem în evoluția viitoare. Rezoluția Parlamentului, propunerea de rezoluție a Parlamentului European va furniza un, o susținere vitală în abordarea acestor probleme. Pentru că se spune clar că e foarte important să se ia măsuri acum când criza financiară uh, e uh, în măsură să înrăutățească situația pentru cei mai săraci. Uh, și acest lucru este foarte legat de locuri, și, locuri de muncă și de ocupare. E foarte important să vedem această legătură uh, între ocuparea oamenilor și starea lor de sănătate. Deci, circumstanțele socioeconomice și sănătatea sunt strâns legate. Se, fac aici, se face referire la importanța strategiei Europa 2020, uh, care își propune o creștere inclusivă și oportunități pentru toată lumea. Sigur că există și recomandări mai specifice cu privire la sănătate, prevenire, accesul la servicii medicale de înaltă calitate, toate acestea sunt uh, foarte importante. Ați făcut referire la directiva privind serviciile medicale, dar și la cooperarea transfrontalieră uh, care permite accesul la sănătate și utilizarea potențialului uh, situației geografice, utilizând de asemenea tehnologiile moderne în medicină. Vreau să vă mulțumesc tuturor celor participanți la această dezbatere și vă promit că în anii următori, în anul 2012, vom dori să elaborăm un raport care să includă și indicatorii pe care i-ați solicitat, care să ne ajute să înțelegem mai bine acest fenomen important pe care îl dezbatem astăzi. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Ries, mulțumesc tuturor celor care au participat la această dezbatere pe acest subiect important. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 10 decembrie la ora 12 și dorim să votăm raportul doamnei Estrela în ianuarie în comisie și apoi în martie în plenară. Trecem la punctul următor, numărul 10. Edith, vrei să mai iei cuvântul foarte pe scurt? Bine, te rog. Obrigada, sim, gostaria. Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc colegilor pentru observațiile și contribuțiile lor aceste comentarii eh, sunt eh, foarte binevenite și îmbogățesc documentul meu, așa cum mă așteptam. Vreau să subliniez faptul că nu există soluții ușoare, cu atât mai mult cu cât eh, diversitatea între statele membre este foarte pronunțată, dar e drept că inegalitățile de sănătate duc și la alte inegalități la nivel social și sunt cauzate în același timp de inegali- alte inegalități la nivel social. Ar trebui să nu precupețim niciun efort pentru a lupta împotriva lor, pentru a le soluționa. Aș dori, pe scurt, să mă refer la unele observații făcute. Mai precis, la aspectul prevenirii. Această abordare trebuie să aibă loc la două, pe două niveluri. La nivelul prevenirii trebuie combătuți factorii care stau la originea inegalităților de sănătate și apoi, la un alt nivel, trebuie să se creeze condiții mai bune de acces la asistența medicală pentru toți cetățenii. Când mă refer la acces, mă refer la accesul la îngrijirile medicale, dar și la acces la informații privind drepturile bolnavilor, drepturile pacienților, privind, privind uh, sistemele disponibile și de care, pe care le pot folosi. În ceea ce privește fondurile comunitare, o chestiune care a fost uh, menționată de mai mulți colegi, sunt într totul de acord că e nevoie să folosim mai bine mecanismele pe care le avem deja la dispoziție. Dagma a subliniat acest lucru. Fondurile structurale ar putea să fie mai bine folosite. Există bune practici în unele state membre cu privire la folosirea fondurilor comunitare în sectorul sănătății și se va dovedi a fi din ce în ce mai necesar uh, necesar acest lucru odată cu îmbătrânirea populației și schimbările demografice la care s-a făcut referire de către domnul Davis, este limpede că costurile de sănătate vor crește și ele, astfel încât, astfel încât se vor crea și mai mari dezechilibre, fiindcă există din ce în ce mai multe persoane care nu reușesc să aibă acces ușor la asistența medicală, așa cum a spus colegul Juvan, mai ales uh, în ceea ce privește vaccinarea, depistarea anumitor boli. Toate acestea depind de informațiile disponibile și înlesnirea accesului la aceste informații. Conchid prin a spune că toate datele la care am făcut eu referire în proiectul de raport provin de la studii, din studii sau din comunicarea com comisiei și, de, și din evaluarea impactului aferentă comunicării comisiei. Deci, cred că aceste cifre sunt fiabile, după mine. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Edith Eștera, pentru munca ta la acest raport foarte important. Trecem atunci totuși la punctul 10. Potențialul de reducere a emisiilor de dioxid de carbon în cazul vehiculelor utilitare grele. Dezbatere cu comisia, dau cuvântul lui Philip Owen pentru a face introducerea la acest subiect. Domnule Owen. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor! și vă mulțumesc pentru că mi-am dat ocazia să vin și să vă vorbesc astăzi despre activitatea uh, Direcției Generale uh, pentru Climă cu privire la vehiculele utilitare grele. Transportul este sectorul care e responsabil pentru o mare parte din uh, emisie de dioxid de carbon. Aproximativ 25% din emisiile de dioxid de carbon din uh, sectorul transporturilor sunt emise de vehiculele utilitare grele. Și dacă ne privim scenariul business as usual, o creștere în uh, emisiile de transport între 60 și 70% uh, e cea așteptată între 1990 și 2050. Iar aceste emisii vor fi o mare parte din totalul viitor al emisiilor de gaze cu efect de seră, ceea ce înseamnă că trebuie să reducem radical emisiile din transport dacă vrem să ne îndeplinim obiectivele legate de climă. De aceea, emisiile de la vehiculele uh, utilitare grele sunt o parte importantă a problemei. Din experiența noastră uh, privind reglementarea emisiilor de dioxid de carbon în cazul uh, automobilelor, uh, am văzut că legislația a, uh, i-a stimulat pe producători să dezvolte proiecte de automobile care au emisii reduse de oxid de carbon. Și dacă privim documentul adoptat în 2009, acesta, acest uh, raport de valoare arată o scădere semnificativă a, dioxidului de, a emisiilor de dioxid de carbon. Această concurență va crește pe viitor, concurența între producători. Trebuie să ne asigurăm că standardele de eficiență privind emisiile de dioxid de carbon, cele europene, rămân cele mai uh, înaintate din lume. După cum știți, vehiculele utilitare grele, spre deosebire de cele uh, ușoare, sunt o categorie diferită și nu avem o strategie pusă la punct încă. Uh, dar Comisia a anunțat, uh, uh, în momentul în care s-a discutat despre vehiculele utilitare ușoare, că va dezvolta o astfel de strategie. Sunt mai mulți mari producători în Uniunea Europeană, dar această industrie este foarte fragmentată, ceea ce înseamnă că sunt uh, foarte multe tipuri de vehicule Uh, și acestea sunt utilizate atât de companii cât și de persoane fizice. E foarte, bine, e foarte important să înțelegem structura pieței pentru a uh, elabora măsurile necesare. De aceea, Comisia a lansat o consultare pentru a înțelege natura um, parcului de autovehicule, uh, tipul de utilizatori, structura acestora și uh, echipamentele aflate la bord și energia consumată de acestea. De asemenea, uh, utilizarea combustibilului, tipul de combustibil și emisiile eliberate în uh, mediul înconjurător. Și, de asemenea, Uh, tehnologiile care sunt utilizate de um, motoarele acestora pentru a vedea care sunt opțiunile uh, tehnologice. De asemenea, se fac studii pentru a vedea care sunt opțiunile de politică posibile, cum ar fi uh, o, un potențial regim de comercializarea comercializare a certificatelor de emisii, o transparență mai bună a comercializării vehiculelor, de asemenea sisteme de monitorizare a vehiculelor vândute și de asemenea a combustibilului vândut pentru fiecare astfel de vehicul. De asemenea, inovarea echipamentelor, anumite potențiale reducere ale vitezei și așa mai departe. Toate acestea vor trebui finalizate până la sfârșitul, până, la, până în primăvara anului viitor. Însă, principalul obstacol în reglementarea uh, um, emisiilor de dioxid de carbon este lipsa unui instrument de uh, cuantificare exactă a emisiilor de dioxid de carbon în cazul acestor vehicule. În ceea ce privește consumul de combustibil, știm că industria dorește să uh, elaboreze um, date cât mai exacte despre consumul de combustibil. Și Comisia susține industria în acest sens încercăm acum să găsim o metodă de certificare pentru uh, de dioxid de carbon și pentru consumul de combustibil în cazul vehiculelor utilitare grele. De asemenea, deci acum lucrăm la o metodă de testare și certificare a vehiculelor. Și se iau în considerare uh, gramele de dioxid de carbon pe tonă de marfă transportată. De asemenea, se, vor, se va lua în considerare uh, um, și consumul de combustibil și emisiile totale uh, ale fiecărui vehicul utilitar greu. Încercăm să avem o metodă care să ne ofere uh, exactitate și repetabilitate și care să uh, nu se uh, care să nu depinde doar de simulările pe calculator. Încercăm astfel să avem uh, o defalcare clară a acestor vehicule în categorii, în clase de performanță energetică și de uh, emisii de dioxid de carbon. Tipuri de vehicule cum ar fi remorcile sau cap capete de tractor. Um, această legislație există în paralel și în Statele Unite ale Americii. Iar uh, toate părțile interesate, ONG-urile, industria, sunt uh, uh, implicate într-un proces de consultare. Comisia trebuie să sublinieze că există um, domenii în care acțiunile sunt prioritare în momentul de față. Ne focalizăm activitatea asupra uh, implementării legislației privind vehiculele utilitare ușoare, care a fost aprobată și deci în momentul de față nu avem foarte multe resurse pentru a face cercetări intense privind vehiculele utilitare grele. Mulțumesc toate aceste comentarii, pentru toate aceste uh, informații. Acum îi dau cuvântul lui Chris Davis. Bine, Chris Davis, nu ați uh, anunțat un calendar foarte clar, dar știți, de exemplu, uh, știți că uh, mașinile, vehiculele utilitare grele au uh, trasee și știți unde opresc când. Deci poate că ar fi ușor de urmărit. Știu că toată legislația privind vehiculele comerciale ușoare ar fi făcut progrese mult mai repede în Consiliu dacă am fi vorbit despre eficiența energetică. Acesta este punctul cheie, energența, efici, uh, eficiența în utilizarea combustibilului. Și acesta este punctul cheie pe care trebuie să ne bazăm și care îi diferențiază, uh, care poate să-i unească pe cei care militează pentru protecția mediului și pe cei care militează pentru interesele industriei. Deci trebuie să utilizăm mai bine resursele naturale și să reducem dioxidul de carbon. Dar acest uh, concept trebuie să fie comercializat, trebuie să fie vândut oamenilor. În primul rând, trebuie să ne punem întrebarea dacă avem nevoie de legislație privind vehiculele utilitare grele. Cred că Uniunea Europeană are un istoric foarte bun în acest sens. Și mai ales în ceea ce privește automobilele, în momentul în care am introdus legislația, aceasta a stimulat acțiuni inovatoare în sânul industriei, ceea ce până la urmă a fost în beneficiul uh, uh, cetățenilor și șoferilor s-au stimulat progrese și inginerii au spus întotdeauna că se pot face aceste progrese, uh, dar companiile aveau tot felul de obstacole. În momentul în care actul normativ intră, a intrat în vigoare, deja lucrurile s-au pus în mișcare. Deci, mă bucur că avem legislație în acest domeniu. Recunosc problemele pe care le-ați identificat și dumneavoastră. Cum uh, poți să ai un mecanism clar de comparare și de fixare a unor indicatori. Dar întrebarea este, uh, în ceea ce privește vehiculele utilitare grele, industria spune că nu avem nevoie de acest uh, normativ pentru că, spre deosebire de automobile și vehiculele utilitare ușoare, cei care cumpără aceste vehicule utilitare grele sunt foarte atenți la consumul de combustibil și, deci, și la emisiile de dioxid de carbon, pentru că aceste vehicule sunt comercializate pe baza consumului lor scăzut de combustibil. Ei bine, ei spun asta. Dar acest, aceste argumente se spuneau și în cazul uh, automobilelor și în ceea ce privește eficiența în utilizarea combustibilului, producătorii de automobile uh, nu sublineau niciodată în uh, tehnologia lor, de, în abordarea de marketing, utilizarea redusă a combustibilului. Deci, Cred că în uh, literatura de comercializare acest lucru nu se subliniază suficient. Deci, vreți să faceți o revizuire a modului în care sunt comercializate vehiculele utilitare grele și cât de important, câtă importanță se acordă eficienței în utilizarea combustibilului. Poate piața să facă progrese tehnologice singură sau trebuie să uh, îi dăm acest stimul uh, suplimentar prin legislație. Mulțumesc! Linda McKevin. Mulțumesc că ne-ați dat cifrele care vizează legislația CARS și emisiile pentru transport în general. Știm ce cotă revine autoutilitarelor grele și aici mă leg și eu de întrebarea adresată de colegul meu dacă avem într-adevăr nevoie de o legislație aici. Iar în ceea ce privește autovehiculele utilitare grele, aveți o abordare diferită în ceea ce privește autocarele, autobuzele? Știu, pe de altă parte, că există foarte multe inițiative din partea producătorilor pentru reducerea emisiilor în transportul urban. Aveți așadar o astfel de inițiativă și în ceea ce privește autobuzele, autocarele? Președintele, văd că nu mai sunt alte uh, intervenții, așadar, domnule Owen, aveți ocazia să răspundeți la aceste întrebări. Dacă îmi permiteți, o voi face în ordine inversă. În primul rând, autovehicule utilitare uh, grele uh, sunt responsabile pentru 25% din uh, emisiile de CO2. Acesta este volumul de emisii de care vorbim ceea ce privește autobuzele, sigur că acestea se diferențiază de vehicule utilitare grele. Însă, sigur, și aici există diferențe. Există autobuzele din mediul urban și sunt autocarele cu un uh, consum diferit datorită uh, utilizării diferite. De asemenea, și sistemul de cuantificare, dacă ar fi uh, consumul sau pe kilometru și pasager. Dar pentru a vă răspunde, avem două inițiative în pregătire uh, pentru că autobuzele diferă de vehicule utilitare grele. Săptămâna trecută am aflat de la specialiști că există foarte multe subcategorii în ceea ce privește autocarele, autobuzele, la camioane același lucru. Uh, există uh, camioane pentru care transportă lichide, tiruri de capacitate mare și așa mai departe. Trebuie, în primul rând, să înțelegem piața și domeniul pe care ne propunem să-l reglementăm. Apoi există o serie de producători, cum ar fi Volvo, Scania, MAN, pe când în ceea ce privește asta, ceea ce privește camioanele, dar în ceea ce privește autobuzele sunt mult mai mulți, deci piața este mai variată. Întrebarea este, avem nevoie de legislație? Răspunsul este da. De data ce vom fi înțeles cum funcționează piața, atunci vom ști cum putem uh, cuantifica aceste măsuri. Nu știm acest lucru încă. Pe de altă parte, sunt perfect de acord cu dumneavoastră că trebuie schimbată abordarea de marketing. Trebuie să punem accentul pe crearea de locuri de muncă, pe eficiența energetică și așa mai departe pentru a pleda în favoarea inițiativei noastre. Ar fi uh, frumos dacă producătorii și-ar asuma această răspundere de reducere a emisiilor, dar în final nouă ne revine misiunea de a promova inovarea, de a crea locuri de muncă și prin politici adecvate. Vă spuneam că și în Statele Unite este în curs de adoptare o, un act legislativ care vizează vehiculele utilitare grele. De aceea și noi, dacă vom proceda în această direcție, sigur trebuie să ținem cont și de uh, industria de la noi, unde se știe că producătorii sunt mai eficienți. În uh, În uh, final, însă, trebuie să existe și niște standarde minim la nivel global pentru a reduce povara administrativă și pentru producători. Mulțumesc, spune președintele. Să domnul Davis revine. Dacă ați uh, făcut o revizuire a sau o evaluare a modului în care producătorii de camioane își fac marketing pentru produsele lor. Președintele Uh, comisia spunea că are studiile în pregătire. Comisia intervine. <clears throat> Ei își măsoară eficiența în funcție de uh, preț, uh, combustibil, număr de pasageri sau capacitate de transport. Însă mi s-a spus că dacă eficiența energetică este un factor important, sigur și consumul de combustibil este. Mulțumesc, spune președintele. Așteptăm cu interes aceste propuneri și inițiative legislative. Trecem acum la ultimul punct de pe ordinea noastră de zi de astăzi și anume schimbarea indirectă a utilizării terenurilor și biocombustibilii, un domeniu unde există uh, diferite studii, uh, domeniul pe care dorim să-l abordăm și noi aici. Prezenți din partea Comisiei domnul uh, Owen, din partea uh, Comisiei și de asemenea și un reprezentant din partea Direcției Generale Energie, domnul Van Sten. Cine dorește să înceapă? Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum ați spus în introducere, vorbesc în numele Direcției Generale Energie și de asemenea și numele Direcției Generale Acțiuni Climatice, pentru că suntem corespunzători în ceea ce privește aspectele climatice. Biocombustibilii și durabilitatea acestora este o temă de actualitate. Știți că începând de duminică se aplică criteriile Uniunii Europene în ceea ce privește uh, biosustenabilitatea. Așadar, uh, producătorii trebuie să se asigure că biocombustibilii pe care îi comercializează pe piață corespund acestor criterii. De asemenea, însă, pe de altă parte, și biocombustibilii au o contribuție în ceea ce privește atingerea obiectivelor generale de ale Uniunii Europene. Biocombustibilii însă vor uh, beneficia mai departe de susținere financiară de la buget doar dacă îndeplinesc aceste criterii. Un raport al Comisiei urmează să fie publicat uh, la începutul lunii decembrie, vizând exact această temă a schimbării indirecte a utilizării terenurilor și dacă rezultatele mm, o impun, vom uh, veni și cu o propunere legislativă. După cum arată și titlul, uh, tema este una complexă. Există criteriile de durabilitate care includ și schimbarea utilizării terenurilor. Însă mai există și um, delocalizări și în acest domeniu, ceea ce înseamnă că utilizarea culturilor dintr-un loc și în anume scop, în acest caz pentru biocombustibil, duce indirect la extinderea terenurilor arabile în alte zone și dacă aceste alte zone uh, inițial au fost uh, păduri sau uh, pășuni, s-ar putea ajunge la o creștere a emisiilor într-o modalitate indirectă. Ceea ce însă nu se poate măsura cu exactitate, nu se poate decât estima pe baza unor modele. De aceea, Comisia își propune să înțeleagă magnitudinea amplitudinea acestui fenomen. Din iulie până la finele lui octombrie a avut loc o consultare publică unde ne-am întrebat în primul rând dacă această activitate analitică este suficientă pentru a trage concluzii în ceea ce privește această temă și, în al doilea rând, dacă este nevoie de acțiuni din partea UE și, dacă da, ce fel de acțiuni. Răspunsurile au fost uh, destul de contradictorii. Din 140 de răspunsuri primite din partea unor organizații, uh, state membre, dar și cetățeni, Din aceste răspunsuri, așadar, uh, vom um, elabora un raport și pe baza acestuia uh, Desigur, așteptăm cu nerăbdare dezbateri și discuții ulterioare și cu Parlamentul European. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Van Sten, domnule Owen. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum a spus și Hans, el uh, vorbea în numele DG Energie și Acțiune Climatică. Noi, uh, bineînțeles, urmărim îndeaproape această activitate. Avem și noi o echipă din ambele DG-uri care se ocupă de acest raport. Eu nu mai am nimic de adăugat la acest moment. Ar fi bine acum să ne drămuim timpul în vederea răspunderii, răspunsului la întrebări. Vă mulțumesc. Bun, mai multe cereri de intervenție. Criton Arsenis, pentru început. Sunt, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să adresez o întrebare privind uh, răspunderea. Comisia dorește să țină la cont de folosirea terenurilor de pădure, de terenurile de pădure împădurite în uh, acest uh, sistem de schimbare a terenelor și veți ține cont și de reducerea gazelor cu emise de uh, emisiilor de gaze cu efect de seră și, în al doilea rând, în ceea ce privește și cu conferința care are loc la Cancun acum, vreau să vă întreb care va fi poziția Comisiei Europene cu privire la cu privire la Red Plus. Eh, Bun, are acum cuvântul Claude Termes, care a fost uh, raportor în ceea ce privește directiva energiilor regenerabile. Eh, Mulțumesc. Două aspecte. Să ne amintim la nivel instituțional care sunt rădăcinele, o văd alături de noi pe doamna Grostet, care în timpul președinției franceze a jucat un rol foarte important în acest domeniu și mai ales în ceea ce privește inovarea colegii și mai ales cei noi care ni s-au alăturat în 2009 trebuie să înțeleagă un lucru, că în momentul în care am negociat acest pachet, Parlamentul European la voturi la ITRE și ENVI a înaintat amendamente de pildă Amendamentul meu 199 a fost votat. A fost votat și aici aveam... Uh, aici se face referire la 40 de grame de echivalent CO2. La, la începutul negocierilor am fost sprijiniți de unele state membre, iar uh, până la urmă am uh, acceptat, Parlamentul European a acceptat să nu ia hotărâre privind acest factor de, din cauza constrângerilor de timp. Acest factor ILO. Și cred că unul dintre Iată, unul dintre motivele pentru care vă spun acest lucru este că dacă noi, ca Parlament, în timpul negocierilor între Consiliu, Comisie și Parlament, bineînțeles cu toții așezați la masa negocierilor, dacă acceptăm până la urmă să, să nu insistăm asupra amendamentelor pe care le avem sau să le retragem, în acest caz este vorba de o valoare pentru ILO care a fost deja introdusă în momentul în care am negociat această directivă, E bine, dacă atunci trecem la un proces prin care solicităm comisiei ca printr-un raport să facă propuneri legislative în acest sens, mai devreme sau mai târziu, atunci situația devine iritantă dacă avem impresia că anumite părți ale comisiei poate folosesc cuvânt prea dur, dar boicotează sau cel puțin nu nu își respectă angajamentele politice pe care, la care am ajuns în decembrie 2008. Și trebuie să citiți directiva, considerentul 85, articolele 19 bară 6, reiese foarte limpede faptul că uh, Trebuie să ne bazăm pe dovezi științifice și factorul ILO, iar acest raport ar trebui să fie publicat pe 21 decembrie și în 2011 ar trebui să soluționăm deja această chestiune. Iar în acest sens, a, doresc să adresez o întrebare Comisiei. Am înțeles că Comisia nu este gata să publice un raport la data consfințită prin legislație și ne îngrijorează faptul că în programul de lucru pe 2011 nu se face nicio referire pe undeva la acest raport sau la codecizia propusă. Avem nevoie deci de unele asigurări din partea dumneavoastră, cum uh, că vă ocupați serios de această chestiune și nu vreți să subminați un acord la care s-a ajuns de către guverne și Parlamentul European. Colegul uh, meu vă va mai explica, care este expert în domeniu, vă, mai, vă va explica și detaliile tehnice ale acestei chestiuni, dar Avem dovezi cum că acest factor lui este foarte important și nu, nu cred că există argumente contrare. O altă chestiune se referă la faptul că eu am spus că întotdeauna testul cu turnesol uh, al acestei legislații este reacția pieței. Și noi uh, avem uh, investiții în, uh, în diversele sectoare de regenerabile, eolien, eolian, solar, dar uh, nu avem date de pe frontul biocombustibililor și dacă vorbim cu analiști de la Bloomberg și mai departe, veți afla că întreg sectorul din jurul biocombustibililor reține investițiile, fiindcă le restrânge, fiindcă nu știe cum va reacționa piața. Și dacă discuți cu cei care sunt gata să treacă la biocombustibili de a doua generație mai sofisticați, biocombustibili care vor avea un factor un factor ILO mai puternic, deci în cadrul, în cadrul pe care avem astăzi, unde avem prime duble pentru biocombustibilii de a doua generație, nu este destul de solid pentru a da un semnal pieței în ceea ce privește în ceea ce privește biocombustibilii de a doua generație. Și în acest sens trebuie să, trebuie să ne gândim cu ce o să înlocuim carosenul. Și, mai, și chiar dacă avem camioane mai eficiente, cu ce o să uh, înlocuim după 2030-2035 benzina, dacă nu cu biomasa. Trebuie deci să, să se investească în uh, biocombustibili de a doua generație și pentru a avea o, o soluție credibilă pe termen lung pentru a ajunge la ținta noastră de reducere de 95%. Iată de ce solicit comisiei să să ajungă la o hotărâre pe acestui factor pentru a putea direcționa piața pe, pe făgașul cel bun. Vă mulțumesc. The next is Chris Davis. Mulțumesc, Claude. Urmează Chris Davis. Mulțumesc, domnule președinte. Sper că nu vor fi mulți la comisie care vor dori doar să salveze aparențele în acest subiect. Pentru că nu vor fi multe persoane în această comisie care vor uh, care nu vor spune v-am spus că așa se întâmplă dacă schimbați legislația. În orice caz, eu am fost uh, un susținător entuziast al biocombustibililor pentru utilizarea unei serii întregi de biocombustibili. Iar când legislația a fost votată, am început să am îndoieli, am vorbit cu oameni, dar uh, exista acest avânt care părea de neoprit. Însă acum, Uh, raport după raport ni se demonstrează că cererea Europei uh, stimulează, de fapt, distrugerea habitatelor uh, sunt, e nocivă pentru planeta noastră, pentru schimbările climatice și ceea ce a spus Claude, dacă e adevărat, atunci acest lucru previne și investițiile în biocombustibile de a doua și de a treia generație. Deci, vă rog, haideți să nu așteptăm uh, să facem, o mișc- să facem o greșeală. Haideți să aplicăm principiul precauției, să ne mișcăm cât de repede posibil, să reevaluăm situația și să vedem cam care ar fi calendarul pe care îl are uh, Comisia pentru a veni cu o propunere specifică și măcar să-și încheie re- revizuirea, evaluarea situației actuale, în ceea ce privește aplicarea legislației actuale. Mulțumesc, Linda McKeven. Mulțumesc, ca și Chris, când am avut această dezbatere acum 2 ani, nu am alăturat uh, aceste campanii uh, oprește biocombustibilii pentru că aveam această dezbatere privind criteriul durabilității și am spus haideți să continuăm Haideți să avem, să punem în uh, mișcare cea de-a doua generație de biocombustibil, dar ca și Chris, citind rapoartele uh, elaborate de tot felul de institute onorabile, Institutul pentru Politici de Mediu al Uniunii Europene, sau uh, UNEP sau uh, de asemenea o organizație din Regatul Unit, din uh, Olanda, multe organizații internaționale sau instituții internaționale care se ocupă de problemele mediului sunt foarte uh, îngrijorate de acest ILOG. Uh, am discutat acum câteva săptămâni de uh, faptul că Uh, mii de familii au fost dislocate în Africa pentru că anumite companii europene sau internaționale uh, voiau să uh, aibă culturi acolo pentru a dezvolta biocombustibili. Și e îngrijorătoare situația. Ce mă îngrijorează este, și comisia, sper să-mi spună dacă e adevărat, e bine, această senzație că comisia nu vrea să se apuce de această problemă pentru că situația e prea dificilă, nu vrea să uh, vină să recunoască uh, acest factor pe care l-a explicat Claude. De asemenea, sunt îngrijorată că există companii care au făcut investiții, care vor să facă investiții pe baza a ceea ce am făcut deja. Deci, trebuie să avem uh, o abordare precaută și să, avem, să transmitem semnale foarte clare. N-ar trebui să uh, cerem o propunere a Comisiei până la Crăciun dacă această propunere nu este cea bună. Mai bine comisia să aibă suficient timp, dar am vrea să vedem totuși un calendar. Um, nu știu dacă apare în programul de lucru din 2011. Dar cred că avem nevoie de un pic de claritate și de semnale că și Comisia este unită atunci când ia în considerare standardele de mediu cele mai înalte și să nu existe o divizare între diferitele direcții generale. Thank you. Next speaker is Bas Aykut. Mulțumesc. Bas Aykut este următorul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc Comisiei pentru declarațiile făcute. Ca și, cum a spus cum a spus și colegii mei, acesta este o chestiune crucială pentru credibilitatea viitorului nou, dacă ne uităm la obiectivele legate de emisii pe care vrem să le obținem, să le atingem până în 2020. Uh, implica, fiind implicat în această dezbatere continuă, Aud, întrebarea este pregătită știința pentru această valoare și aici, dacă ne uităm la toate studiile care au fost făcute, colega mea Aline McEwen le-a menționat, nu există niciun studiu care să spună că nu există o uh, utilizare indirectă o schimbare indirectă a utilizării terenurilor. Toate studiile arată că există acest fenomen, că există un impact asupra obiectivelor pe care vrem să le atingem în 2020. Vorbesc doar de dioxid de carbon, nu vreau să vorbesc de, asupra, de impactul asupra biodiversității. Nici nu luăm în considerare această discuție, mai ales nu în directiva privind energiile regenerabile. De aceea cred că este crucial să avem o astfel de propunere, pentru că nu există niciun institut, institut științific care spune că nu ar trebui să utilizăm o astfel de valoare. Sigur că anumite sectoare ale industriei se opun, că spun că nu sunt pregătite. Pot să-mi imaginez că nu sunt pregătite și anumite state membre nu sunt convinse. Dar n-am văzut niciun fel de opoziție științifică fundamentată care să spună că nu se poate utiliza această abordare. Deci, rog Comisia. Pe mine nu mă presează acest termen din decembrie. Trebuie să avem o propunere până în decembrie, dacă nu ne vom uh, plânge. Nu, cred că este important să ajungem la o valoare bună pentru schimbarea indirectă a utilizării terenurilor. Și există diferite valori științifice, dar de cele mai multe ori asta e pentru că se pornește de la prezumții diferite. Um, de exemplu, în studiul IFPRE pentru uh, DigiTrade era vorba de o implementare de 5,6% pentru biocombustibili și uh, alte valori pentru bioetanol, uh, biodiesel și așa mai departe. Ceea ce nu e, uh, știți că, știm că cifrele se vor schimba. În alte studii uh, se ia în considerare un procentaj de 90% din biocombustibili. Deci, vă rog să vă asigurați că institutele acestea uh, minunate lucrează pe baza acestor uh, presupuneri. Priviți, luați în considerare defalcarea între bioetanol și biodiesel și veniți cu o propunere legislativă în 2011 ca să fim siguri că transmitem semnalele bune pentru acele industrii care doresc să inoveze și să um, aibă un impact redus al biocombustibililor pentru utilizarea terenurilor. Mulțumesc, Vitor, Vitorio Prodi. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am fost mereu foarte sceptic în ceea ce privește această distinție între biocombustibili de primă și de a doua generație. Eu cred că singura diferență este că în a doua generație întreaga biomasă ar trebui exploatată. Și în acest caz, prin urmare, eu aș extinde problema la biorafinării în general, pentru că în acest mod am putea substitui petrolul cu materii prime derivate din biomasă. Acum, înainte de a ne îmbarca într-o uh, chestiune de asemenea anvergură, trebuie um, totuși să medităm asupra ceea ce există în momentul de față, pentru că există cantități de biomasă suficiente disponibile. Și de aceea, înainte să ne asumăm alte angajamente, ar trebui poate mai întâi să consolidăm tehnologiile în ceea ce privește deșeurile. Înainte să se procedeze la aceste schimbări de destinație pentru utilizarea terenurilor. Încă o dată, înainte de a face acest lucru, am putea avea la dispoziție mai întâi instrumentele necesare pentru monitorizare, în special instrumente spațiale. Mă gândesc la GMS, care este indispensabil pentru a ști care este utilizarea efectivă a terenului, situația în care se află și astfel am putea încerca să accelerăm implementarea sistemului de sateliți pentru a ne putea asigura că ne putem gestiona în mod corespunzător politicile. Mulțumesc! Mulțumesc. Ultima vorbitoare. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia. Doamna esityksestä. Asia on hyvin tärkeä, niin kuin monen kertaan todettu, niin on tärkeää, että... Rita, mulțumesc. Așa cum au spus și antevorbitorii mei, este important să ajungem la un acord în acest sens și să ne atingem obiectivele 2020. Aș dori însă să întreb comisia în ceea ce privește utilizarea păcurii. și a turbei mai degrabă pentru biocombustibili. În Finlanda, de exemplu, peste 100 de gospodării sunt încălzite prin intermediul arderii de turbă. Turba este un uh, combustibil care se regenerează destul de lent. De aceea aș dori să aflu de la comisie care este poziția uh, ei în acest domeniu. Președintele are acum cuvântul Comisia. În ce ordine doriți să răspundeți? Invers decât ați început? Stand. Thank you, uh, Mr. Chair, and thank you for the total harm. Mulțumesc, uh, domnule președinte, și vă mulțumesc pentru toate aceste uh, comentarii armonioase. Noi nu o să cântăm așa în armonie răspunsurile împreună și încep să răspund prin răspuns doamnei sunt În primul rând, de la prima întrebare, din păcate nu avem la dispoziție informațiile astăzi și ar fi mai bine să avem un schimb bilateral privind acest aspect foarte tehnic pentru ca nu vă da informații greșite. În al doilea, al doilea chestiune legată, la red, legată de Red Plus și Cancun. Știm foarte bine ce se întâmplă la Cancun și sperăm din tot sufletul să se ia niște hotărâri și uh, să avem un rezultat pozitiv cu privire la Red Plus. Trebuie să vedem cum se va repercuta acest lucru asupra activității noastre. Uh, suntem cu antenele întinse. Vom vedea ce se întâmplă la Cancun și cum uh, ne va afecta pe noi această decizie la nivelul de stabilire a politicilor pentru iluc, de pildă, pentru acest factor. Domnul Turmes, domnul Davis și alții s-au, au adresat întrebări cu privire la calendar. Aș dori să vă prezint situația la ora actuală și care va fi calendarul viitor deocamdată. Hans și cu mine Venim de la o ședință unde s-a discutat un proiect de raport care era prevăzut pentru a fi, transpus în legislație la sfârșitul anului. Sperăm că va fi întocmit după sau înainte de Crăciun, undeva în jur de 31 decembrie dorim să publicăm acest, să există acest raport care să prezinte ce am realizat, studiile realizate în ultimele 12 luni și care să reprezinte o, o reflexie asupra procesului de consultare, modul în care s-a răspuns la întrebările adresate și opțiunile foarte clare pe care Comisia dorește să le ducă mai departe în ceea ce privește valorile de impact aici, pe parcursul anului 2011, spre, a, spre a-și finaliza lucrările înainte de vara lui 2011. Cred că trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a respecta acest termen din luna decembrie, pentru a putea arăta ce am făcut, că n-am stat cu mâinile în sân în ultimii ani și trebuie să recunoaștem în egală măsură că este un domeniu dificil și că există foarte multe incertitudini la nivel științific și avem multe probleme la nivelul modelelor. Trebuie să le punem la punct cât mai bine cu putință pentru a avea o, o bază bună de plecare pentru evaluarea impactului care va avea loc anul viitor. Faptul că nu apare în uh, programul uh, de lucru legislativ al Comisiei nu înseamnă că Comisia va menține tăcerea, va păstra tăcerea asupra acestui subiect anul viitor și că nu va avea nicio inițiativă în acest sens. Dar, cum cuvântul colegului meu, sunt întru totul de acord cu ce a spus Filip. Într-adevăr, acesta este aceasta este schema calendarului pe care ne dorim noi. Aș vrea să spun câteva lucruri uh, chiar dacă nu vreau să îl corectez pe domnul Turmes, dar directiva uh, stipulează dacă este adecvat, deci aceste, aceasta este formularea, dacă, dacă situația este adecvată, comisia va face o propunere, ar fi deci normal să spunem că comisia trebuie să studieze această chestiune, dar nu înseamnă că comisia trebuie să ofere un factorilu, așa cum spuneați dumneavoastră, spune că comisia trebuie să analizeze, analizeze chestiunea și să facă o propunere dacă aceasta este adecvată. În legătură cu ce a spus domnul Prodi, aveți într totul dreptate când uh, spuneți că terenul, uh, terenul reprezintă o resursă uh, penurie și iată Aici intră în discuție modul în care ne vom folosi terenurile pe viitor și, și care vor fi emisiile generate de această utilizare a terenurilor. În Europa, interesant de remarcat este faptul că nu extindem terenurile agricole care sunt folosite, ci din potrivă se extind uh, terenurile împădurite. Deci, nu sunt uh, efecte semnificative ale biocombustibilor, cel puțin nu direct. În ceea ce privește turba, întrebarea sate doamnă Manner, vreau să vă spun că nu este un aspect nou, a apărut și în cadrul negocierilor directivei, iar la ora aceea Comisia avea o poziție pe care am menținut-o și anume că turba nu este o regenerabilă conform definiției directivei, dat fiindcă regenerabilele trebuie să fie biomasă, iar turba nu este biomasă, ceea ce nu înseamnă că turba nu are o sumedenie de calități, este o resursă internă la nivelul statelor membre pe care putem să o folosim și am putea să o folosim uh, alături de biocombustibil de a doua generație, dar în sine nu este o sursă de energie regenerabilă și aici nu intră sub incidența directivei privind uh, regenerabilele. Cred că am răspuns la majoritatea întrebărilor. Poate doar uh, studiul IFPRIS și n-aș vrea acum să intru în detalii prea tehnice la ora asta. Acest uh, studiu se referă la biocombustibilii de primă generație și mai există și un procent de 8,6% din la care se face referire în acest studiu. Așa cum uh, ați spus, mai există unele nelămuriri, incertitudini cu privire la aceste modele și iată de ce avem nevoie de mai mult timp înainte de a face o propunere, dar suntem gata să întocmim un raport cât mai devreme pentru a respecta calendarul pe care l-a fixat. Vă mulțumesc! Ja, vielen Dank an die Mulțumesc Comisiei, mulțumesc tuturor colegilor, interpreților. Ședința se încheie. Mâine la 9 începem cu votul, votarea diferitelor rapoarte.